Man sollte normalerweise, liebe Kollegin, da, în mod normal, dragi colegi, nu ar trebui să-i pedepsim pe cei care sunt punctuali, de aceea nu vom aștepta mai mult astăzi. Înainte de a ne relua reuniunea, aș dori să le urez bun venit uh, unor înalți funcționari din uh, Thailanda. Au venit la Bruxelles pentru un schimb de informații care vizează strategiile și politicile Uniunii Europene. Bun venit încă o dată în Parlamentul European și sper că veți avea o ședere informativă și plăcută. Continuăm acum cu punctul 8 de pe ordinea de zi, prezentarea ale studiilor intitulate Educația și tineretul în Uniunea Europeană, provocări actuale și perspective, de vi- perspective viitoare. Uh, de către Rand Europe și cultura și sectoarele creative din Uniunea Europeană, viitoare evoluții, provocări și oportunități cheie de către CHEA, European Affairs și PPMI. În prealabil, domnul Johannes Spitzelman, șeful Departamentului de Poliție, își ne va oferi o introducere despre rolul și procesele din cadrul Departamentului de Politici și modul în care susține activitatea noastră și uh, scopul, până la urmă, a acestui departament, pentru că avem mulți membri noi care probabil nu știu că există acest serviciu pentru susținerea noastră. Bun venit! Ne-am bucurat să ne oferiți o prezentare de circa șapte minute și dacă mai există întrebări, vă rog să îi le adresați, dar încă o dată, uh, scopul întâlnirii noastre de astăzi este prezentarea studiilor. Mulțumesc, doamnă președinte, sunt uh, bucuros să am această ocazie să vă prezint Departamentul de Politici B aceste departamente de politici au fost create în 2004 pentru a complementa activitatea secretariatului în domeniul cercetării. Toate comisiile pot apela la acest serviciu. Departamentul de politici este oarecum în oglindă cu structura comisiilor de specialitate în cazul departamentului B pentru monitorizarea politicilor de coeziune avem de face cu comisiile TRAN, REGI și așa mai departe. După cum vă spuneam, oferim uh, servicii de cercetare pentru organismele parlamentare și nu pentru membrii individuali. Asta este și distinția importantă între <clears throat> noi, departamentele Politici și de Serviciul pentru Uh, parlamentari care uh, alcătuiește răspunsuri specifice la întrebările înaintate de parlamentari. Deci, uh, îndrumăm și activitatea Comisiei pentru Cultură. Ajutăm în clarificarea unor chestiuni uh, juridice sau tehnice legate de activitatea legislativă, putem evalua implementarea și aplicarea legislației UE și facem acest lucru prin gestionarea bugetului nostru și interacționând cu comunitatea de experți și cercetare din întreaga Uniune Europeană. Ehm, informațiile pe care le oferim se caracterizează prin recomandări uh, orientate spre acțiune. Cu alte cuvinte, încercăm să uh, venim cu opțiuni și recomandări de politică care să poată fi direct utile activității comisiei. De asemenea, încercăm să oferim informații care să fie uh, ancorate în uh, strategii. Știm că uneori avem de face cu chestiuni sensibile, de aceea ne concentrăm asupra transparenței, obiectivității și independenței și încercăm să atingem aceste obiective prin intermediul unor licitații pe care le publicăm în mod activ. Avem niște standarde foarte stringente în termeni de referință, selectăm contractanții printr-o procedură competitivă în cadrul unei comisii de evaluare gestionate de un serviciu independent care se supune și uh, <clears throat> regulamentului interior pentru personal. Și testul ultim, până la urmă testul LACMUS al activității noastre uh, este prezentarea în comisiile de resort. Ca tip de informații pe care le oferim sunt uh, documente informative de una două pagini, briefing-uri de 3 până la 10 pagini, dar marea parte sunt studii. Uh, limba utilizată este exclusiv engleza datorită capacităților limitate ale Departamentului de Traducere și prioritizării activității legislative. Dacă <clears throat> se dorește, însă putem solicita traducerea în câteva uh, uh, limbi. Uh, sintezele însă sunt disponibile în toate limbile. Lucrăm cu ateliere, dar și paneluri de experți externi. Informațiile pe care le oferim sunt colectate și elaborate fie la nivelul departamentelor interne, dar uh, nu suntem prea mulți. Iată, colegii uh, din departamentul nostru, ceea ce înseamnă că există limite și marea majoritate a studiilor noastre sunt redactate de consultanți externi selectați în urma unor licitații, ceea ce oferă și avantaje, faptul că avem acces la experți pe aceste domenii, un dezavantaj fiind însă timpul necesar, care este destul de delungat. Ne uităm uh, că procesul începe prin decizia coordonatorilor din Comisia de Cultură, după care începem procesul de achiziții publice care durează uh, lună jumate până la 4, apoi e nevoie de activitatea de cercetare în sine, care durează la 2 la 6 luni, apoi activitatea de control și traducere, alte 1-2 luni, iar <clears throat> iar până la prezentarea în comisie, practic, trec uh, alte patru luni jumate până la un an. Studiile noastre sunt disponibile publicului pe internet, de asemenea și pe intranet. Avem de asemenea și propriul blog, suntem prezenți și pe Twitter și evident avem și uh, versiuni uh, pe suport hârtie la bibliotecă. Foarte succint aș dori să explic ceea ce am făcut în cursul mandatului precedent. Am elaborat peste 40 de studii pentru Comisia de Cultură, precum mobilitatea artiștilor și profesioniștilor din cultură, o nouă generație a programului Erasmus Plus și finanțarea filmelor în uh, piața unică digitală. Am organizat 5 ateliere, cum ar fi protecția minorilor în era digitală și multe altele. Acum am finalizat alte două studii care vor fi prezentate astăzi. În viitor, aș dori să subliniez faptul că trebuie să demarăm un proces de reflexie cu privire la studiile pe care vrem să le dăm un lucru pentru prima jumătate a anului 2020, proces de reflexie care se va finaliza um, la finele lui octombrie, astfel încât să putem aloca finanțările folosim uh, bugetul nostru în mod inteligent și eficient și să care să corespundă priorităților Comisiei pentru a crea valoare adăugată pentru dumneavoastră și de aceea aș dori să vă invit să ne dați feedback prin intermediul grupurilor politice cu privire la domeniile tematice pe care ați dori să vă concentrați la începutul anului 2020. Cu acestea fiind spuse, aș dori să închei și să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Lițelman, pentru precizări. Departamentul de politici ne susține deja de vreme mai îndelungată în activitatea noastră parlamentară și sunt sigură că la fel vor sta lucrurile și în acest mandat și aștept cu interes colaborarea noastră. Întreb colegii dacă există întrebări vis-a-vis -vis de activitatea Departamentului de Politici înainte de prezentarea studiilor. Văd că nu este cazul. Eu cred că colegii din Departamentul de Politici ne vor sta la dispoziție pentru întrebări și în cursul discuțiilor noastre. Trecem acum la acele studii solicitate de către Comisia de uh, Cultură pentru a ne clarifica oarecum și prioritățile pentru uh, viitoarea perioadă legislativă. Aș dori să le salut pe doamna Dracolo, Dunkerley din partea Rand Europe și pe doamna Devo, care ne vor prezenta educația și tineretul în Uniunea Europeană, provocări actuale și perspective viitoare. Studiul creionează scenarii posibile în domeniul tineretului și consecințele aferente. Ne informează despre opțiunile politice și consecințele pe fiecare dintre scenariu. De asemenea, se pune accentul și pe uh, întâmpinarea acestor provocări și exploatarea șanselor care se oferă. Aș dori să le mulțumesc pentru prezentă și să vă rog să vă limitați la 15 minute pentru că avem nevoie și de timp pentru întrebări și răspunsuri. Thank you. Good afternoon, and thank you for inviting Grand Europe to present uh, our study to, this committee. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să țin prezentarea. Prin intermediul prezentării, cu această prezentare vă voi explica ce activitate am făcut până acum, de ce, în ce fel și ce am descoperit. Am avut o abordare destul de neobișnuită când vine vorba de educație și de politicile legate de tineret. Unii dintre noastre veți auzea, auzi în premieră despre unele dintre scenarii, deci voi încerca să explic cât mai bine cum funcționează și de ce funcționează. Cred că ne putem pune cu toții de acord în această comisie că politicile în domeniul educației și tineretului sunt foarte importante pentru viitorul societății și, de asemenea, este foarte dificil să prevedem cum va arăta viitorul. Studiile viitoare ne pot ajuta să, studiile privind viitorul ne pot ajuta să vedem cum ar putea arăta acesta și cum diferitele opțiuni ne pot ajuta să dăm uh, un curs anume întâmplărilor viitoare. Sperăm așadar să vă ajutăm să vedeți uh, cum puteți să luați decizii pentru a influența situația viitoare. Folosim scenarii pentru a ilustra ce fel de modificări pot să apară în următorii 10-15 ani în lume și nu analizăm doar învățământul, ci și alți factori, cum ar fi cei economici sau dezvoltarea tehnologică. Și cum ar putea să afecteze societatea în viitor. Analizăm așadar diferite scenarii și vedem care ar fi efectele pe care le au asupra diferitelor opțiuni de politică. Mai întâi am evaluat uh, documente de politică și um, scriere academice pentru a determina factorii principali care influențează politicile în domeniul educației și tineretului. Un factor important îl reprezintă PIB-ul. Și modificările PIB-ului pot să afecteze toate lucrurile despre care discutăm. De asemenea, am uh, revizuit uh, uh, scrierile academice în domeniu și am folosit o abordare structurată pentru a dezvolta scenarii care îmbină diferite proiecții pentru fiecare factor. Am dat un exemplu de factor, cum ar fi PIB-ul, și acum un exemplu de proiecție. PIB-ul poate să crească sau să stagneze în timp, ceea ce arată și gradul de certitudine al, legat de viitor. Aceasta ar fi proiecția. Am folosit uh, pe aceea diferite calcule pentru a vedea dacă două proiecții au sens împreună, de exemplu, pentru a reveni la exemplul cu um, PIB-ul. Este posibil să vedem că populația în domeniul educației stagnează în timp ce PIB-ul crește, acesta ar fi un scenariu. Și am analizat patru scenarii pentru viitor. Am testat apoi diferitele opțiuni de politică în legătură cu aceste patru scenarii pentru a vedea cum vor evolua în cazul fiecăruia dintre aceste scenarii. Dacă este să analizăm diferitele opțiuni de politică, am identificat 5 în literatura de specialitate. L-am analizat uh, din mai multe motive. În primul rând, doream să folosim opțiuni de politică care să fie relevante în viitor, indiferent cum va arăta acesta. Cel de-al doilea motiv este că doream să poată fi aplicate în contexte cât mai variate, naționale și regionale, în cadrul Uniunii Europene. Aceste cinci opțiuni de politici nu sunt uh, exhaustive și nu se, nu se exclud una pe cealaltă de asemenea. Cu alte cuvinte, nu trebuie neapărat să alegeți doar una dintre ele. Chiar există situații în care se pot pune în aplicare în întregime cele cinci opțiuni și le voi prezenta pe scurt. Prima reprezintă personalizarea învățării și căile flexibile pentru a ne asigura că toți cei care doresc să învețe au acces la resurse care se potrivesc nevoilor lor, în opoziție cu modelul tradițional. Cea de-a doua opțiune reprezintă învățământul digital inclusiv. Cu alte cuvinte, să ne asigurăm că toți cetățenii sunt uh, incluși și luați în calcul și să evităm riscul ca cei uh, care deja sunt marginalizați să fie excluși și mai mult în cadrul învățământului societății. O altă opțiune politică reprezintă investirea în uh, învățământul timpuriu, pentru a influența dezvoltarea și căile a, privind educația viitoare și pentru a opri a, propagarea dezavantajelor. Următoarea opțiune se concentrează pe a, dezvoltarea socioemoțională pentru a ne asigura că a, tinerii de azi pot fi cetățeni și lucrători care să participe în întregime în societate. Următoarea opțiune reprezintă încurajarea și susținerea cadrelor didactice pentru a ne asigura că ei reprezintă un factor cheie de diferențiere când vine vorba de punerea în aplicare a oricărei politici în domeniul tineretului sau educației. Revenind acum la cele patru scenarii pe care le-am dezvoltat. Am analizat atât posibilități pozitive cât și negative și am inclus și scenarii extreme. Aceste, aceste scenarii diferă în funcție de factori cheie, nu, care nu sunt legați doar de învățământ, ci și de mediul social și economic. Voi prezenta fiecare scenariu în parte și voi vedea cât de compatibile sunt fiecare dintre ele cu opțiunile de politică prezentate. Primul scenariu reprezintă Europa fragmentată, următorul Europa aliniată, pe aceea Europa reticentă și după aceea Europa Ostrich. Să vedem cum ar putea să arate viitorul în diferitele scenarii. În primul scenariu, Europa fragmentată. În acest scenariu, sistemele de învățământ au eșuat și oamenii nu pot participa pe piața muncii și în societatea digitală. De exemplu, există centre de învățare, dar sunt disponibile, sunt accesibile doar pentru cei care își permit implementarea deplină și inclusivă a politicilor prezentate nu ar duce neapărat la acest scenariu. Dacă este să trecem la cel al doilea scenariu, Europa aliniată, în acest scenariu vedem că educația a primit un rol de cinste uh, pe agenda europeană și uh, în cadrul bugetului și ne-am concentrat pe toți cei din uh, sistemul de învățământ. Aici avem o adecvare bună cu piața muncii și cu necesitățile de pe piața muncii. Scenariul este compatibil cu punerea în aplicare completă a politicilor uh, prezentate. Cel de-al treilea scenariu, Europa reticentă. În acest scenariu, digitalizarea activității a avut un efect pozitiv asupra economiei, dar a dus la o creștere a șomajului, iar uh, oamenii sunt îngrijorați în ce privește viitorul lor. Este compatibil cu politici care se concentrează pe generațiile mai în vârstă și uh, a apărut ca o reacție, ca răspuns la politicile care se concentrează pe reacțiile prin piața muncii și mai puțin pe viitorul societății și pieței muncii. În acest scenariu, sistemele educaționale sunt influențate schimbările de pe piața muncii. Dar reacția este mult mai lentă decât modificările aduse de digitalizare pe piața muncii. Iar cel de-al patrulea scenariu este unul în care politicile de învățământ sunt considerate esențiale și li se alocă buget suficient. Dar cooperarea între statele membre este în declin, iar sistemele educaționale funcționează independent în izolare. Economia arată pozitiv, dar experții sunt de acord că situația nu este durabilă pe termen lung. Scenariul este compatibil cu o punere în aplicare deficitară a politicilor prezentate. Am văzut cum fiecare opțiune ar putea fi compatibilă cu construirea viitorului uh, Uniunii Europene, după cum apare în diferitele scenarii. Dar nu vă indică ce să faceți ci mai degrabă vă explică felul în care deciziile pe care le luați în materie de politică pot să afecteze viitorul Uniunii Europene. Rămân incertitudini privind ce dorim să obținem în ce privește educația în următorii 15 ani și cum definim politici de succes în domeniul tineretului și educației și ce dorește să ce țeluri dorește să atingă acest Parlament vă pune la dispoziție instrumentele care vă vor ajuta să vedeți ce efecte pot avea politicile dumneavoastră asupra viitorului Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aveți cumva întrebări? Petra Camare, văd vreau să fiu foarte deschisă și sinceră. Recunosc că nu prea înțeleg ce vreți să ne spuneți cu studiul ăsta. Also, ich gebe zu, ich bin ein wenig ratlos. Sunt puțin dezorientată. Yeah. Trebuie să fără microfon so maybe I can answer with the... Um... Voi încerca să răspund uh, menționând următoarele. Unul dintre obiectivele studiului era să oferim o viziune de ansamblu a situației viitoare și să prezentăm scenarii care să ilustreze cum ar putea să arate viitorul și cum uh, vor influența deciziile legate de politică situația viitoare. Cu alte cuvinte, interacțiunea dintre deciziile luate acum în ce privește politicile în acest domeniu și cum ar putea ele să arate puse odată puse în aplicare în următorii 10-15 ani. Deci nu încercăm să facem recomandări privind activitatea acestei comisii. Aș dori să adaug câteva cuvinte. Scenariile vă ofer o privire de ansamblu privind diferitele situații din viitor care ar fi posibile, iar deciziile de politică pot avea mai multe efecte și pornesc de la anumite presupuneri care poate nu sunt foarte evidente. Ideea acestei abordări este să testați, să vedeți cum se potrivesc uh, politicile cu diferite scenarii pentru a vedea de la ce presupuneri pornesc și să vedeți ce puteți controla în calitate de decidenți și cum factorii respectivi vor evolua în viitor, ce, uh, ce anume va fi afectat și ce măsuri puteți lua acum pentru a vă atinge țelurile pe care vi le propuneți? Deci dorim să vă pun la dispoziție un instrument care să vă ajute să înțelegeți mai bine politicile pe care mm. urmează să le puneți în aplicare și să vedeți cum ar putea să influențeze ele felul în care evoluează lumea în următorii 15 ani. Milan Zver. Vă mulțumesc. besedo. Uh, Ja se zahvaljujem za vaš trud, da ste predstavili... Aș dori să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați prezentat rezultatele studiului dumneavoastră. Este o abordare cuprinzătoare vis-a-vis -vis de politica în domeniul educației. E cert faptul că trăim într-o societate care se confruntă cu riscuri, și că e foarte dificil să prezici în cum um, vor evolua politicile chiar și în domeniul educației. Cu toate acestea, există astăzi diferențe mari între orientările aplicate în domeniul politicilor educaționale între stânga și dreapta. Important este ca cei care trebuie să pună în aplicare politici în domeniul educației să asculte pe cei vizați de aceste procese. Astăzi suntem în situația în care trebuie să spunem că sistemul formal de învățământ pierde, iar sistemul informal tinde să aibă un rol din ce în ce mai important. Cei care au copii mici sau nepoți mici uh, constată cu ușurință <clears throat> cum uh, mediile de informare câștigă din ce în ce mai mult teren. Va trebui să găsim ca decidenți uh, un răspuns la aceste schimbări și provocări acele sisteme educaționale care sunt afectate de către aceste schimbări și e vorba de majoritate, mm, sunt uh, printre acestea se numără însă și sisteme care au reacționat uh, foarte lent și foarte prost la aceste schimbări. De aceea avem nevoie de mecanisme europene pentru a putea susține acele sisteme care nu evoluează. Mulțumesc pentru această întrebare. Poate că în răspunsul dumneavoastră ați putea să detaliați mai mult uh, demersul din uh, uh, studiul dumneavoastră, că, pentru că nu cred că mesajul a ajuns așa cum trebuie. Domnul Frakowski. pytanie. Mulțumesc pentru prezentări. Am o întrebare. Comisia noastră a cerut de mai multe ori introducerea alfabetizării digitale în școli. Ce se întâmplă în acest sens? Credeți că ar trebui să fie o materie obligatorie sau nu? Uh, the short answer to that is yes, but... Cred că răspunsul e ușor, da, dar nu Mhm. cercetările mele se bazează pe cercetări care nu au făcut parte din acest studiu, dar oricum răspunsul e afirmativ. Uh, thank you very much for, for your... Mulțumesc pentru studiu. Am o întrebare despre studiu în sine. Trebuie să vă spun că n-am înțeles de fapt ce vrea să ne arate studiul. În legătură cu ce ai scris aici, vreau să mă asigur că am înțeles. Mai întâi ați avut ideile astea cu scenariile, în ce direcție se merge. Și apoi opțiunea de politică ar trebui aplicată dacă scenariul se adeverește sau viceversa. Noi, la nivel de comisie, am putea mai degrabă să modelăm politica și nu rezultatul cu Europa prea fricoasă, Europa struțului sau mai știu eu ce. Să vedem cum prefer eu. O Europa hotărâtă și este căi cu învățarea inclusivă, digitală. Asta vreți să ne arătați? cum putem noi, Comisia din Parlament, modela viitorul sau care era sensul studiului dumneavoastră? Ideea cu scenariile nu este că avem unul preferat în care vrem să intrăm sau o direcție preferată, ci dumneavoastră să aveți o viziune care să fie rezultatele educaționale. Scenariile sunt menite să dea ambalajul pentru diverse puncte în viitor în care putem ajunge în funcție de ce se întâmplă în educație sau în societate, în general, evoluția tehnologică, elemente incerte. În această scurtă prezentare nu putem să vă dăm toate amănuntele, analiza structurată pe care ne-am bizuit pentru a construi scenariile, adică n-au picat din senin și să vedem ce factori corespund cu care, educația, ocuparea forței de muncă. Există diverse scenarii și apoi luăm diverse opțiuni de politică um, care ne interesează, pe care să le testăm, uh, cum ar funcționa într-un astfel de scenariu, ce ar trebui să dăm la schimb pentru a avea succes dacă am ajunge în situația cu Europa speriată de moarte sau Europa struțului. Pentru că această politică să aibă succes, indiferent ce se întâmplă peste 20 de ani, încă nu știm ce acțiuni să întreprindem pentru a încerca să facem lucrurile să aibă succes. Trebuie să vedem că factorii de politică educațională colaborează cu cei care se ocupă de piața muncii, și au decizii despre finanțare de acum, astfel de întrebări. Deci trebuie să dăm un instrument care să vă ajute să vă gândiți unde vreți să ajungeți dacă implementăm un scenariu dat, având în vedere că nu știm cum poate arăta viitor. Ipoteze care să spună avem învățare digitală inclusivă. Ce vrem să spunem cu asta? Să avem resursele pentru a învăța și elevii și cursanții și cadrele didactice care sunt riscurile dacă se implementează, ce ar însemna, la ce ar duce potențial. Mai puține cadre didactice în clasă, dacă învățarea digitală e mai ieftină, să înseamnă eventual șomaj pentru profesori, mai știu eu ce. Și aș vrea să dau și eu ceva cum să utilizăm studiile acestea. Fie de la opțiune de politică care vă interesează, să ne uităm la cum ar putea arăta lucrurile cu fiecare din cele patru scenarii pe care le dezvoltăm în studiu. Să înțelegeți căror aspecte să le acordați mai multă atenție în aceste opțiuni de politică în funcție de ce rezultat vă doriți sau viceversa. ce rezultat vreți să atingeți și atunci vedeți ce opțiune de politică ar trebui să prioritizați sau în care să investiți mai mult. Fox. Um, despite the fact that you just... În ciuda faptului că tocmai ne-ați explicat că sunt oarecum neutre și doar ne dau niște scenarii, cred că e clar în ce direcție vreți să mergem noi. Din titlu spune că Răspunsul trebuie să fie Europa aliniată, pentru că celelalte sunt denumiri insultătoare. Europa struțului, Europa speriată de moarte, Europa fragmentată. Deci nu mi se pare o modalitate echitabilă, pentru că v-ați pronunțat în ce cale să mergem. Deci vreți o Europa aliniată, mai federalistă, cu care nu suntem cu toții de acord. Dacă ne uităm la Europa struțului, se spune cooperare între statele membre chestiuni de învățământ sau piața muncii să fie rezolvate izolat. Dar asta poate să arată că sunt state națiune puternice care știu clar ce vor ele, națiunile lor și liderii aleși uh, democratic. De ce vi se pare că e ceva negativ izolaționist? Când e vorba de democrația dintr-un anumit stat național, sperăm că putem fi și stat uh, membru și stat național. Ce vreau să spun, abordarea noastră nu e neutră. Adică afirmați că ar fi inclusiv, dar de fapt lucrurile sunt mult mai sumbre decât le prezentați. Uitați de faptul că sunt britanică și uitați de povestea cu Brexit. -ul. Cred că suntem prinși oarecum între Ciocan și Nicovală, între a merge prea departe și în a nu merge suficient de departe. Și ce pot să vă răspund? Că sunt 200% încrezătoare că studiul făcut de noi Cel puțin intenția era ca concluziile să fie neutre. În fine, puteți critica denumirea scenariilor și putem discuta cum să le redenumim. Întreb dacă mai există și alte întrebări, doamna Anderson. Um, Da, pentru început aș dori să vă mulțumesc pentru prezentare. Asta cred că are ieșit destul de clar că destul de mulți parlamentari N-au prea înțeles ce ați vrut să ne spuneți. Ce mă irită în mod special, trebuie să recunosc, sunt aceste patru scenarii pe care le prezentați și unde se pune întrebarea cu termenii pe care i-ați folosit, ce înțelegeți prin acești termeni, ce ar trebui să-mi închipu eu printr-o Europa fragmentată și după cum citesc informațiile de aici, dacă suntem într-o Europa fragmentată, PIB-ul scade, șomajul crește, cum ajungeți la astfel de concluzii? Poate pe marginea acestui exemplu. Uniunea Europeană nu există însă de prea mult timp. Asta ar fi opinia mea despre un Europa fragmentată, faptul că încă nu a devenit un superstat. Dar și înainte de a exista Uniunea Europeană, nu se putea spune că toate statele din Uniunea Europeană ar avea un PIB în scădere sau șomaj în crește, pentru că lucrurile erau uh, um, schimbătoare. Nu se întâmplau peste tot la fel. Dacă ne-ați mai putea explica încă o dată aceste scenarii pe care le-ați intitulat cu acești termeni. Iar poate că faceți trimitere și la indicatori. De ce folosiți anumiți indicatori într-un scenariu și de ce doar într-un anumit scenariu indicatorii cresc în alții scad? președinte, aș dori să mă refer și la titlul acestui studiu, care nu era doar o trecere în revistă a sistemelor de până acum, ci trebuia să ofere o viziune asupra viitorului bazată pe mai multe scenarii. Eu cred că asta încercați să realizați, asta urmărind și uh, Uh, sursele pe care le-ați indicat în alcătuirea studiului. So in, in terms of the, uh, how we came to the... Cum am ajuns la cele patru scenarii? Am început cu 28 de factori din educație variabile educaționale. Am utilizat experți să vadă care sunt cele care au cea mai mare influență asupra celorlalte. Pentru a prioritiza factorii și apoi am recunoscut că există incertitudini și am făcut proiecții în care spun că ceva merge în sus sau în jos și am examinat relația dintre elemente cu un software de analiză de clustere. Deci, cum am spus, n-au picat din cer, din senin, ci o contribuție a experților dar pentru că e vorba de extreme, iată de ce nu putem face pe plac tuturor. Sunt scenarii extreme pentru a testa opțiuni de politică. Dacă n-am avea o Europa aliniată, oamenii ar întreba de ce n-am avea asta. Dacă n-am avea cealaltă, ne întreba de ce nu avem pe cealaltă. Pe unii interesează mai mult ce se întâmplă cu femeile la locul de muncă, pe alții tineri, alte elemente demografice. Fiecare scenariu are o descriere de o pagină și în anexe sunt multe amănunte. Încercăm să testăm multe opțiuni de politică. Să examinăm diversi factori importanți. Când prezentăm aici, așa, ca instantaneu, ne concentrăm pe titlu, în timp ce lucrurile sunt mai amănunțite, să examinăm politici importante pentru educație, factori cheie care vor fi importanți, să-i testăm. Ok, thank you very much. Mulțumesc. Nu văd alte întrebări. Ba da, doamna Anderson. Îmi pare foarte rău, n-am primit un răspuns la întrebarea mea. Încă nu înțeleg ce ar trebui să-mi imaginez printr-o Europa fragmentată, dacă ne-ați putea explica. Și aceste efecte pe care trebuie să le aibă această Europa fragmentată, iarăși nu le înțeleg. Vă dădusem un exemplu. Nu în toate țările europene uh, șomajul uh, creștea sau uh, se reducea în același timp. Asta înainte să existe Uniunea Europeană. Poate ne mai puteți explica o dată. Um, în legătură cu titlul O Europa fragmentată social și pe plan uh, social. Nu știu dacă despre asta era întrebarea. No, so, sorry. To... Vreau să adaug că am optat să ne concentrăm pe opțiuni generale de politică la nivel european. Și avem studii de caz în raport cum ar putea să evolueze un anumit scenariu în diverse țări, state membre. și fiecare scenariu explică. Nu spunem că dacă e o creștere a ocupării forței de muncă, se întâmplă pretutindeni în Uniunea Europeană, nici n-ar fi rezonabil. Deci e vorba și de deplasări dintre state membre și migrație, aplicarea diferită de tehnologii, ritmuri diferite, fără a spune ceva concret spunem că desigur că vor fi diferențe regionale. Era un studiu foarte complicat de făcut la nivel european, să încercăm să includem un fel de ierarhie, de incertitudine și apoi să spunem am putea avea asta într-o țară cu tare lucru dincolo, în altă țară și ar fi greu să dăm semnificații. Am încercat să ne concentrăm pe nivelul european prin analogie dar precizând pentru minte scenarii, unele regiuni s-ar descurca mai bine decât altele. Sper că am răspuns la întrebare. Domnul Ninas? Vreau doar să atrag atenția că întrebarea pe care ați formulat-o poate să-și găsească uh, răspuns în cele spuse pe pagina 47 Uh, și pagina 61 până la 65 în ceea ce privește Europa aliniată. Julie Ward. I'm, I'm grateful for Eu le sunt recunoscătoare experților care au lucrat. Oricine lucrează în universități uh, știe că trebuie să ai rigurozitate în muncă să poți să aperi tot ce faceți. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici să apărați această muncă. <clears throat> Dar eu am fost femeie de afaceri și eu înțeleg că firmele trebuie să facă genul ăsta de planificare pe scenarii ca să se apere împotriva unor probleme viitoare în afaceri de care s-ar putea lovi o penurie de resurse. Încercam să înțeleg mai bine. E ceva ce se poate aplica drept model de afaceri Trebuie să ne asigurăm că avem suficiente resurse care merg în direcția potrivită, că recunoaștem schimbările demografice, în special problema legată de domeniul digital, care e extrem de importantă. Doream doar să știu că majoritatea celor de aici apreciază ce faceți dumneavoastră. Asta e Uniunea Europeană și trebuie făcut la nivelul Uniunii Europene. E de la sine înțeles deci vă sunt recunoscătoare pentru că vă simțiți europeni. Poate o chestiune sau o întrebare și anume domeniul digital poate fi și bun, dar aduce și riscuri cu el. Discuta cu unii despre alfabetizarea ocupațională, care ar putea fi o strategie sau o politică care să se aplice fiecărui element demografic sau grup demografic de care lovești. Șomajul, uh, inteligența artificială, robotizarea, riscul pentru piața muncii. Mă întrebam dacă și dumneavoastră v-ați lovit de această idee cu alfabetizarea ocupațională, cu oamenii să știe cum să-și petreacă timpul um, într-un mod uh, de calitate, chiar dacă sunt pensionari sau nu sunt în piața muncii sau în loc de muncă extrem de plicticos sau în uh, sfera învățării pe întreaga durata vieții. Într-o mandată anterior am vorbit mult despre asta și multă lume nu pare să înțeleagă despre ce e vorba. Dar, de fapt, uh, e un profesor de la Universitatea Sheffield și aș vrea să intru mai mult în amănunte în astfel de domenii de politică aici în Comisia din Parlament și cei de la comisie care eventual să preia idei. Away from the Apparently that was all going a bit wrong for the uh, translators, the interpreters, so apologies. Era o interferență între căști și microfon care deranja pe cei care lucrează în cabinele de interpretare. Toată lumea a fost interesată în lucruri concrete Studiu de caz și anexa de ar putea fi o sugestie pentru cei care vor să aprofundeze studiul și ar fi bine, înainte de a ne apuca să criticăm studiul în sine, mai întâi să-l citim, pentru că sunt multe informații incluse în studiu care nu au fost prezentate aici, pentru că în 15 minute nu poți prezenta totul. Dar mai aveți ocazia să mai detaliați, dacă vreți, ca răspuns la unele întrebări. Um, so in the În contextul acestui studiu, nu ne-am concentrat pe asta. Ca să fiu cinstită, e ceva la care am lucrat, dar mai mult în legătură cu educația școlară și nu în educația sau învățarea în întreaga viață. Ok. Bun. Mai sunt întrebări din sală? Uh. Nu văd, atunci chiar v-aș recomanda să analizați mai în detaliu studiul și dacă mai aveți întrebări, cred că putem uh, să le adresăm uh, Departamentului de Politici. Mulțumesc pentru munca depusă. Cred că avem și informații suficiente care să ne dea de gândit uh, pe baza diferitelor scenarii prezentate. Sigur, sunt doar scenarii, nu înseamnă că lucrurile vor evolua exact așa, dar um, sunt uh, instrumente utile pentru decizii care urmează să fie luate. Trecem acum la următorul uh, studiu Cultura și sectorul creative din Uniunea Europeană, viitoare evoluție, provocări și oportunități cheie, uh, care ne va fi prezentat de doamna Clementine Dobeuf și Donatus Paucius. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, am să încep prin a reaminti obiectivele acestui studiu. În primul rând, dezvoltarea unui set de scenarii scenariu așa zis aspirațional și disruptiv, care va fi prezentat de colegul meu mai târziu, de asemenea identificarea anumitor tendințe pe diferite sectoare la nivel european, astfel încât să putem identifica și diferitele domenii de politică specifice care vor fi afectate. Apoi, descrierea cadrului juridic și de politici actual și, în fine, să propunem recomandări membrilor Parlamentului European. Scenariile și recomandările vor uh, constitui uh, esența acestui studiu, dar sigur că se face și o analiză a contextului ceea ce s-a efectuat prin uh, o trece în revista literaturii de specialitate existentă, dar și în consultări cu experții. Și este și ca elemente noutate pentru sectorul creativ, uh, cel puțin la nivel uh, de Uniunea Europeană, pentru că în statele membre s-au mai făcut pe alocuri astfel de analize. Asta ca introducere, am să dau acum uh, posibilitatea domnului Donatus Pocius să facă prezentarea. Mulțumesc! În primul rând, aș dori să vă explic cum am ajuns la aceste scenarii. Uh, în primul rând, am analizat uh, literatura de specialitate existentă și plecând de la aceste informații, am uh, făcut un uh, chestionar la care am obținut peste 200 de răspunsuri din, din cadrul sectorului, asociații și alte părți interesate. Apoi, într-un pas următor, le-am uh, pus cap la cap, am avut un atelier unde le-am discutat și am uh, votat până la urmă aceste scenarii. Deci am uh, avut un sistem de punctaj cu care defineam care scenarii ar fi mai probabile sau nu. Scenariile aspiraționale sunt cele de dorit, iar cele disruptive, evident, cele pe care nu ni le dorim. Un prim domeniu pe care aș dori să-l prezint este diversitatea culturală și datorită lipsei de timp, sigur n-am să prezint toate scenariile prezente în introducere, ci mă voi concentra asupra celor mai probabile sau care vor putea avea un impact mai mare. În cela ce privește diversitatea culturală, scenariul aspirațional ar fi aceea a susținerii diversității culturale prin susținerea unor inițiative la firul ierbii. Probabil că viitorul digital va fi o provocare la adresa eticii și a protecției datelor personale, asta și pentru sectorul creator. Următoarea chestiune este la piața muncii. Pe scenariu aspirațional, vedem că mobilitatea națională este importantă și uh, mobilitatea profesioniștilor din acest sector va spori. În ceea ce privește scenarii disruptive, constatăm că lucrătorii în acest sector vor avea în continuare de suportat condiții economice și sociale nefavorabile. Ceea ce privește competențele și educație, scenariul aspirațional cheie, sectorul va asigura o poziție mai bună în societate ținând pasul. La rubrica scenarii disruptive n-am identificat uh, scenarii posibile, însă chiar dacă sunt mai puțin uh, posibile, vor putea avea un impact important în viitor, ca de pildă lipsa de finanțare pentru acest sector, ceea ce va putea duce la o deprofesionalizare. Următorul domeniu asupra care ne-am concentrat este sustenabilitatea financiară, care a fost discutată uh, pe larg de către experții consultați. Pe scenarii aspiraționale constatăm că uh, sectoarele culturale și creative din Europa rămâne foarte competitive. De asemenea, însă, există și această lipsă de finanțare, mai ales pentru companiile mai mici. Apoi și aspectul de mediu. Constatăm aici că sectorul creativ va inspira anumite schimbări individuale și societale. Totuși, amprenta digitală și multitudinea de date uh, vor aduce atingere mediului înconjurător. Și diversitatea și incluziunea reprezintă alt uh, domeniu analizat. Ca scenarii de dorit, uh, sectoarele creative vor uh, susține incluziunea. Totuși, schimbările demografice ar putea limita participarea. Accesul la sector va rămâne dificil, mai ales în zonele rurale. Un ultim domeniu pe care l-am analizat a fost rolul artei și a culturii în democrațiile europene. Aici ne dorim ca sectorul să contribuie la valorile partajate ale democrației, drepturile omului și libertatea de expresie. Totuși, există um, această temere a unei posibile cenzuri. Plecând de la aceste scenarii, am prezentat șase domenii de acțiune pe care le-am formulat ca recomandări, începând cu diversitatea culturală. Aici eh, sugerăm ca diversitatea culturală să fie adăugată ca și criteriu suplimentar. De asemenea, și în dezvoltarea inteligenței artificiale, diversitatea lingvistică ar trebui avută în vedere, ca și în cadrul monitorizării și evaluării directive cu privire la serviciile audiovizuale. Pentru piața muncii, uh, trebuie evaluate regulile pentru aceste forme atipice, în special din perspectiva standardelor uh, sociale pentru uh, acești uh, lucrători. Sigur că asta ține mai mult de sfera de competență a Comisiei Emplu. La nivelul competențelor și educației vrem să se încurajeze programe pentru învățarea pe parcursul întregii vieți, susținerea uh, integrării acestor uh, informații în uh, cur- programele de bază și la nivel de învățământ și uh, alfabetizarea în acest domeniu care ar putea stimula interesul cetățenilor pentru conținuturi culturale diferite. În ceea ce privește sustenabilitatea, aici avem avem sustenabilitate în punct de vedere economic, uh, organizațional, dar și de mediu. Pe partea financiară este vorba de îmbunătățirea finanțării pentru operatorii din domeniul creativ, iar sunt uh, societ- organizații pe profit sau non-profit. De asemenea, sugerăm simulente pentru practici mai adecvate mediului în sectorul creator, ceea ce s-ar putea face împreună cu Comisia pentru Mediu. În ceea ce privește diversitatea și incluziunea, Sugerăm studii și cercetări cu privire la diversitatea lucrătorilor care activează în acest domeniu, dar și o monitorizare pe partea de audiență pentru a ne asigura că accesul la cultură este cât se poate de larg și inclusiv. Și în fine, în ceea ce privește rolul în democrațiile noastre, sugerăm să se îmbunătățească cooperarea cu Consiliul Europei <clears throat> um, și cu indicatorii folosiți de aceștia, finanțarea unor proiecte ale cetățenilor în acest domeniu. În urma acestor recomandări am venit cu câteva propuneri de programe și inițiative. Unele sunt uh, existente, altele ar putea fi finanțate în viitor la nivel de acțiuni pregătitoare. Programul Europa Creativă, aici trebuie să aveți în vedere nereducerea bugetului existent. De asemenea, trebuie să linii de acțiune clare și un buget pentru uh, Uh, relațiile externe și în domeniul culturii. De asemenea, trebuie continuată și facilitatea de garantare pentru acest sector, pentru programul Orizont Europa și acestea trebuie să reprezinte o oportunitate pentru sectorul creativ. De asemenea, trebuie lucrat cu comunitatea creatoare și, în ultimul rând, sugerăm o acțiune pregătitoare pentru proiecte culturale și de inovare socială. Ce aș dori să finalizez această prezentare cu câteva mesaje cheie. Deci am dorit să subliniem faptul că creat competitivitatea va fi esențială pentru a face față transformărilor la um, în activitatea uh, noastră și digitalizării societății. Un sector creator sănătos contribuie la societăți democratice deschise și inclusive și, în fine, acestea au și un rol inspirațional și operațional în abordarea schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult. Deschid acum uh, dezbaterea. Cine dorește? Madame Faron. Doamna Faron. Mulțumesc foarte mult pentru studiul interesant. La partea diversitate, poate că ar fi extraordinar să avem și traducerea ale acestor uh, studii. Asta și în beneficiul deputaților neanglofoni. Poate că ne puteți oferi mai multe detalii în ceea ce privește influența culturii europene asupra altor um, continente și relații externe, chiar și economice. o dezbatere importantă cu privire la impozitarea marilor platforme precum Google, Facebook și mai departe, o temă și în centrul atenției G7. Mă întreb dacă aceste chestiuni nu lipsesc în studiul dumneavoastră. Îmi cer scuze că vă răspund în engleză. Cred că poate nu am nu rezultă atât de clar cât ne-am fi dorit uh, din recomandări, dar aceste întrebări specifice se regăsesc în raport, acolo unde vorbim de contextul actual, avem un capitol la internaționalizare și un capitol dedicat tehnologiilor. Sunt uh, chestiuni transversale prezente în raport La asta ne referim atunci când vorbim de adăugarea acestui criteriu de competitivitate culturală în, la pagina 46 din raport, acolo unde vorbim uh, mai în detaliu de și despre chestiunile internaționale. Vielen Dank, Herr Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, care mi s-a părut foarte interesantă și care s-a referit la chestiunile dificile ale libertății de exprimare în domeniul educației și al culturii. Și mă întrebam dacă puteți detalia mai mult și să veniți cu recomandări mai specifice, pentru că ne confruntăm aici cu două fenomene diferite. Pe de o parte, o încercare de suprimare a libertății de exprimare și a libertății creatoare în anumite țări, nu trebuie să le dăm numele. În același timp există și fenomenul știrilor fabricate, știrilor false, care de asemenea trebuie analizat și trebuie încerca, să încercăm să limităm și să exercităm responsabilitatea asupra celor care să-i tragem la răspundere pe cei care vin cu știri fabricate. M-ar interesa dacă ați putea oferi mai multe detalii în această privință. Știu că aveți o parte dedicată din studiul meu vostru acestei teme, dar ne-am bucurat de un răspuns mai detaliat. Mulțumesc pentru comentarii. Cred că acestea se încadrează la recomandările noastre care vizează alfabetizarea culturală și digitală. Aici vă propuneam un raport din proprie inițiativă sau un proiect pilot pentru această alfabetizare, pentru a stimula gândirea creatoare și gândirea critică și în acest sens dăm ca exemplu ceea ce s-a realizat la nivelul educației cinematografice în era digitală. A existat o comunicare din partea DigiConnect care ar putea fi o sursă utilă de inspirație și aș mai adăuga că la pagina 80 puteți vedea recomandările pe care le-am făcut uh, pe această chestiune. Recomandăm o cooperare structurată cu Consiliul Europo, Europei pentru a asigura menținerea libertății de exprimare. Recomandăm finanțarea proiectelor pentru cetățenie activă, proiecte bazate pe artă, de contracarare a știrilor false, povești um, care să lege oamenii prin artă. Mulțumesc, domnul Frankowski. Sorry. W imieniu grupy APP chciałbym podziękować za prezentację tych opracowań. Zapoznałem się z rokiem. Sunt uh, din partea PPN, doresc să vă mulțumesc pentru analiză. Am citit recomandările și în special ce privește cultura sectoarele creative, m-a interesat în deosebit subiectul. În calitate raportor pentru programul Europa Creativă, am următoarele întrebări. De multe ori v-ați referit la inteligența artificială. Considerați că este o oportunitate sau o amenințare? Poate ajuta la dezvoltarea sectoarelor CCS? După cum știm, IMM-urile reprezintă mare parte din acest sector. Și, de asemenea, doresc să știu ce recomandări aveți legat de finanțarea sectoarelor creative prin intermediul diferitelor programe, cum ar fi Europa Creativă, Europa 2020 sau prin intermediul fondurilor structurale și de investiții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru observații și pentru întrebări. În ce privește inteligența artificială, să știți că se poate răspunde în ambele feluri. Este atât o oportunitate cât și o amenințare. este o amenințare deoarece ar putea să afecteze diversitatea culturală prin recomandările făcute, de exemplu. Vedem că de multe ori se fac recomandări repetitive când vine vorba de conținutul cultural, care sunt susținute cei care au mijloace financiare pentru a le promova. Dar, pe de altă parte, inteligența artificială permite creatorilor să-și cunoască mai bine audiența, să știe cum pot să comunice mai bine cu aceasta și poate fi folosită în diferite domenii, poate fi aplicată în diferite feluri. Deci cred că dacă ne folosim de educație și de formare și retraining, putem ajuta sectorul să fie competent când vine vorba de inteligența artificială și să fim obișnuiți să lucrăm cu echipe transsectoriale care au competențe variate pentru a putea transforma inteligența artificială într-o oportunitate mai mult decât o amenințare. Ați menționat și preponderența IMM-urilor. Cred că ține de Uniunea Europeană să ajute IMM-urile din sectorul creativ prin acces la programe de inovație, formare și educație. Și asta se leagă și de recomandări privind finanțarea avem programe cum este Europa Creativă, dar și eh, Horizon Europe, care are al doilea pilon care include creativitatea. Știm că fondurile structurale sunt esențiale pe tot cuprinsul Europei când vine vorba de susținerea activităților culturale. Tot mai multe regiuni europene includ eh, acest sector în, în eh, strategiile lor de specializare inteligentă. În raport recomandăm de asemenea să se creeze legături și cu alte tipuri de programe, inclusiv Erasmus+. Nu știu dacă se elaborează în raport legătura cu Erasmus+, dar în alte rapoarte ne-am concentrat, de exemplu, cele privind mobilitatea sau dezvoltarea competențelor. Doresc să mai adaug un lucru când vine vorba de programele de finanțare. De să subliniez rolul uh, Uh, facilități de garantare pentru sectorul creativ. Este vorba de un instrument nou de finanțare a IMM-urilor din domeniul cultural, care în general nu au acces la instrumentele tradiționale de finanțare, cum ar fi instrumentele bancare. Este așadar o inițiativă nouă care începe să dea rezultate promițătoare și care ar trebui susținută în viitor, mai ales prin Invest EU. Avem o recomandare în program privind instrumentele legate de acțiuni de pregătire. Aici avem o intersecție între inovația socială și dimensiunea socială și culturală pentru a face legătura cu comunitățile. Uh, thank you. Yeah, thank you again for Vă mulțumesc pentru un raport deosebit de interesant. Eu am avut un mandat de 5 ani și am fost foarte activă în această comisie și iar documentul mi se pare că reflectă activitatea comisiei. Văd uh, idei și inițiative pe care le-am susținut eu, de exemplu, domeniul STEM. Este unul pe care l-am tot adus în discuție în ultimii 5 ani. Deci cred că ați demonstrat cât de importantă este activitatea din Comisie. Care este rolul Parlamentului când vine vorba de inițiative și de impulsionarea inițiativelor și de influențarea activității Comisiei? Cred că este foarte util acest document pentru membrii noi ai uh, Parlamentului, să vede influența pe care o pot avea și rezultatele activității noastre faptul că acum, după ce am fost uh, realeasă, văd uh, lucruri pe care le-am pus în discuție, cum ar fi domeniul STEM în acest document, care înainte nu apărea când mi-am început primul mandat în 2014, arată cât de, uh, cât de conectate sunt instituțiile. Este un aspect crucial. Mulți nu înțeleg foarte bine activitatea noastră aici la Parlament și nu realizează puterea de care dispun pentru a schimba lucrurile. Și dumneavoastră cred că ați arătat foarte bine acest uh, lucru. Așadar, vă mulțumesc. Nana Pantin. Mă refer la pagina 78, unde menționați mm, actorii liberi profesioniști, angajații liberi profesioniști din sectorul creativ care lucrează pe bază de proiecte. Este o, o descriere foarte realistă a domeniului mai ales în, Marea Brit- în Regatul Unit. Am lucrat și ca mm, și ca independent și pentru diferite companii, de companii foarte mici la corporații. Și doresc să vă întreb cum puteți să încurajați uh, activitatea celor din domeniul creativ. Am văzut că um, cel mai bun mediu este cel unde nu există un stres atât de mare, unde există uh, diferite resurse la dispoziție în medii și companii de dimensiuni ceva mai mari, creatorii care nu au o siguranță pe termen mai lung de câteva luni, de două, trei luni, care nu știu exact ce se va întâmpla, nu pot să lucreze la adevăratul lor potențial. Și aș dori să știu dacă dumneavoastră aveți vreo strategie sau idee pentru a încuraja astfel de lucruri. Vă mulțumesc din nou pentru raport. ce vedem, de fapt, în domeniu este că lipsește tocmai această parte de mijloc. Avem întreprinderi foarte mari sau companii mici, dar ne lipsește partea de mijloc. trebuie să adaug și că este important uh, de avut în vedere că dacă nu există posibilitatea de creștere pentru un antreprenor sau o companie, atunci aceștia își pot uni forțele este foarte important. Este important și că persoane care lucrează independent, izolat, pot să acceseze în comun resurse sau pot să lucreze în spații de coworking. Sectorul este foarte inovator când vine vorba de noi uh, moduri de lucru. Este una dintre recomandări. Dacă creșterea nu este posibilă, atunci uh, sectorul oferă posibilitatea de de a apela la alte entități din domeniu. Mulțumesc foarte mult, Niclas Ninas. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mi s-a părut ușor de urmărit. Am o întrebare privind transferul de la această prezentare la studiu. Analizând cuprinsul, nu am reușit să găsesc scenariile pe care le aveți aici. De exemplu, piața muncii, diversitatea culturală și așa mai departe. Mi se pare că nu se regăsesc în cealaltă parte. Ați putea să ne spuneți care, cum se leagă unele de celelalte? Mă interesa foarte mult uh, unele dintre teme unele dintre scenariile aspiraționale, de exemplu, și aș dori să știu unde găsesc mai multe detalii. Și acum, uh, reluând uh, cele spuse de antevorbitoare, aș dori să vă întreb dacă ați verificat studii care să sugereze că um, lipsa banilor afectează creativitatea și înrăutățește condițiile pentru liberi profesioniști în mod special. Aș dori să răspund la prima întrebare. Să începem cu pagina 60. Deci de la pagina 60 începând avem scenariile în funcție de zona economică, zona legată de piața muncii și așa mai departe. Avem uh, și scenarii disruptive și celelalte și avem mai multe do- do- detalii. Avem uh, un index de probabilitate pentru toate menționat de experții noștri. Cred că în prezentare am avut o scară mai mică, ne-am concentrat mai mult uh, pe unele detalii, deoarece am dorit ca prezentarea să fie mai scurtă. Dar, începând de la pagina 60 vedem uh, mai mult, că avem mai multe detalii privind scenariile. În ceea ce privește cuprinsul de la pagina 8, acolo puteți găsi un tabel care rezumă diferite scenarii mai mult sau mai puțin probabile în funcție de categorie. Să luăm, de exemplu, diversitatea culturală sau uh, rolul artelor și culturii în democrația europeană și uh, libertatea de exprimare. Am, putem vedea cum în prezentare am fost mai succinți, dar avem toate aceste informații. Da, mai dorește cineva să intervină? Doresc să răspund și la cea de-a doua întrebare, și anume dacă lipsa mijloacelor materiale afectează creativitatea. Nu am găsit o corelație, nu am găsit uh, astfel de rezultate în discuția noastră și în lecturile noastre, dar vedem uh, că sectorul este fragmentat și încercăm să Renegă să încearcă găsirea de soluții la această fragmentare. Până că foarte multe persoane creative au și alte îndeletniciri, ceea ce nu înseamnă neapărat că ești mai puțin creativ. Intervenția fără microfon. vedem că cei din sectorul creativ au nevoie de de creativitate, dar și de abilități de management. Este ceva pe care trebuie să ne axăm pentru a ne asigura că persoanele din domeniul creativ uh, pot să se dedice cât mai mult activităților de bază. Văd că nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Doresc să întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Nu doresc să fac nicio observație, anume doream doar să spun că mi se pare foarte interesant raportul și se alinează cu cadrul pe care îl avem pentru sectorul cultural, legat și de agenda culturală pentru 2018. În special în ce privește planul de lucru pentru cultură 2019-2022, care este pus în aplicare în prezent împreună cu statele membre. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați asistat. Iar acum doresc să luăm o pauză de jumătate de oră pentru că domnul Lavracici va sosi aici la ora 5, conform programului inițial. Așadar, aveți timp pentru o pauză de cafea.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, for those who are already back. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, pentru cei care au revenit, știu că este întotdeauna dificil să revenim după o pauză. Dar cred că n-ar trebui să lăsăm pe domnul comisar să aștepte mai mult decât e nevoie. Așadar, bine ați venit, domnule Navracici, la comisia noastră. Sunteți pe finalul mandatului dumneavoastră de comisar, dar ceea cred că este cu atât mai important să discutăm cu dumneavoastră și să vedem ce, s-a, ce rezultate s-au obținut până acum și ce aveți în vedere pentru viitor. Sunt foarte mulțumită și foarte recunoscătoare că vă aflați astăzi aici, iar acum vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, doamnelor și domnilor! În primul rând, doresc să vă felicit pentru că ați fost uh, aleși în cadrul acestor alegeri europene. O reînnoire foarte importantă a spiritului european și a proceselor democratice europene. Așadar, vă felicit. Permiteți-mi să încep cu un discurs uh, introductiv un pic mai uh, îndelungat. După cum a spus doamna președintă ne apropiem de finalul mandatului acestei comisii. Și aceasta este o ocazie foarte bună pentru noi de a trece în revistă toate um, rezultatele pe care le-am avut în acești 5 ani. De aceea am cer scuze dacă poate uh, va dura mai mult decât de obicei discursul meu. Este o onoare că am fost responsabil pentru cultură, educație, tineret și sport și că am lucrat cu această comisie. Permiteți-mi să mă folosesc de această oportunitate pentru a vedea ce am uh, obținut în ultimii cinci ani. Spun cu mândrie că eforturile noastre comune au dat rezultate. Investițiile în tineri, în cunoștința lor, competențele și aspirațiile acestora reprezintă o prioritate pentru agenda politică europeană și este recunoscut că educația, cultura, tineretul și sporturile au un rol esențial când vine vorba de construirea unei Europe reziliente și competitive, când vine vorba de făurirea unui viitor care să ofere tuturor șansa să își realizeze întregul potențial. Dorim să avem o societate în care cu toții au grijă unde alții și se susțin reciproc, în care înțelegem și acceptăm diferențele dintre noi, dar și lucrurile pe care le avem în comun și în care putem să ne dezvoltăm cât mai mult identitatea ca europeni. Zona mm, educațională europeană arată acest lucru extrem de bine. Dorim ca până în 2025 să creăm un spațiu în care învățământul în afara granițelor țării proprii să fie rutină pentru tineri. Dorim să ne concentrăm pe excelență și pe incluziune zona de excelență în educația europeană va aduce cooperarea la niveluri nemai atinse până acum. Deja deschide noi posibilități. În mai puțin de un an de când uh, s-a cerut crearea programului, am pus uh, temelii solide pentru program. Statele membre așa au luat angajamentul să recunoască cât mai rapid uh, diplomele emise de alte state, să întărească educația inclusivă, să se axeze pe educația digitală și pe dimensiunea europeană a învățământului. Statele membre, de asemenea, și-au luat angajamentul de a se asigura că tinerii vorbesc uh, două limbi străine la un nivel bun atunci când termină uh, învățământul obligatoriu. Este o abordare comprehensivă privind învățământul Educația trebuie să înceapă de timpuriu și să nu se oprească niciodată. De ce este foarte important să le punem la dispoziția europenilor posibilitatea să aibă competențe tehnice, dar de asemenea să le, influe, să le insuflăm mentalitatea și gândirea care le permite să gândească critic, să învețe pe tot parcursul vieții, să aibă vieți împlinite și să creeze legături puternice cu semenilor. Este cu atât mai important cu cât conflictul și segregarea subminează societatea noastră. Mulți se lasă pradă fricii în loc să caute oportunități. Caută mai degrabă să-i urmeze pe alții decât să creeze, caută să se retragă decât să se îndrepte către ceilalți. Avem nevoie de comunități puternice în Europa, iar învățământul are un rol vital în crearea acestor comunități. Este un aspect pe care îl consider deosebit de important. În martie 2015, la începutul mandatului meu, în urma unei serii de atacuri teroriste în Europa, am semnat declarația de la Paris împreună cu alți miniștri din Uniunea Europeană și ne-am angajat să promovăm valorile noastre comune și sunt sunt mai puternic al identității. Am lansat mai multe programe, printre care și programul Erasmus Plus și schimburi virtuale. Printre mediul zonei de excelență în educație, ne luăm angajamentul să construim um, comunități mai puternice și să deschidem noi oportunități. Cu numai două luni în urmă, am anunțat uh, cel al 17-lea consorțiu de instituții pentru învățământ superior. Sunt convins că vor reprezenta modele pentru alții și că vom continua să dezvoltăm acest pilon cheie. Universitățile europene vor oferi oportunități de învățare noi și mai bune pentru studenți care provin din toate mediile vor ajuta să avem o educație mai inclusivă, atractivă și competitivă pe tot cuprinsul teritoriului. Vor aduce mare avantaj acestui sector, ne așteptăm la o creștere foarte rapidă și în curând vom lansa următoarea etapă. Dar să fie foarte clar că pentru aceasta avem nevoie de un program Erasmus foarte puternic. Office 30. A 30-a aniversare sărbătorii în 2017 a fost o nouă dovadă a popularității, a schimbării în bine în viața milioane de europeni. Pentru viitorul buget uh, după 2020, Comisia a propus să facă Erasmus mai mare, mai accesibil decât în trecut. Erasmus e un program emblematic, dar îl putem face și mai bun și sunt de acord cu ambiția dumneavoastră de a-l deschide și mai mult pentru a beneficia mai mulți oameni din diverse medii sociale. Vom realiza asta oferind mai multe șanse pentru ca oamenii să învețe în străinătate cu formate mai flexibile în acest sens, făcând mai ușor ca micile organizații să participe. O schemă promițătoare care ne va ajuta să deschidem este Discover EU, Descoperiți UE, promovată de membrii din acest Parlament. Această inițiativă a permis deja la 50.000 de tineri de 18 ani să călătorească în multe țări străine, mulți pentru prima dată în străinătate. Să um, a fost extraordinar cât de rapid au format o comunitate și online și față în față, explorând diversitatea culturală, istoria și valorile comune europene. Lucrăm pentru a consolida dimensiunea de învățare a Discovery U să devină parte integrantă permanentă pentru viitorul program Erasmus pentru că noi considerăm că are un potențial autentic, experiență de neprețuit pentru tinerii europeni ca punct de pornire pentru o călătorie mai îndelungată, încurajându-i să fie mai implicați în comunități, să meargă în străinătate din altă parte Erasmus sau alte programe UE. Pe lângă Discovery U, un alt program nu oferă șanse pentru ca tinerii să învețe să schimbe în bine comunitățile. E vorba de Corpul European de Solidaritate. E un program încă foarte tânăr, dar sunt impresionat să văd cât de dornici sunt tinerii care sprijină pe cei care au nevoie. 150.000 dintre ei au aderat la acest program. Peste 20.000 au fost deja activi pe teren, ajutându-ne să avem o societate mai eh, grijulie, coezivă. Vrem să consolidăm acest scop de solidaritate după 2020, transformându-l într-un punct unic de intrare pentru activități de solidaritate europene, oferind și mai multe șanse, inclusiv în domeniul umanitar. Corpul de solidaritate se referă la capacitarea oamenilor să le dea mai multe șanse de a-și favori viitorul lor și al continentului. Această abordare corespunde pe deplin cu strategia pentru tineretea UE, care a intrat în vigoare la începutul anului curent. Un obiectiv principal e extinderea dialogului cu tinerii, un efort mai mare de a ne deschide mai ales către cei care nu sunt membri ai organizațiilor de tineret, cei care sunt izolați sau se simt lăsați deoparte. Un nou coordonator pentru tineret va fi un punct de referință pentru tineri în cadrul comisiei, ajutând să facă glasul lor să fie auzit. Respectând angajamentul de la începutul mandatului, m-am adresat uh, unui număr de peste 1,5 milioane de tineri prin contacte directe în ultimii ani, consultări și în săptămâna europeană a tineretului. A fost o parte importantă a activității mele și știu că Parlamentul European a intensificat dialogul său cu tinerii. Consider că aceste activități de deschidere fac parte dintre motivele pentru care atât de mulți tineri au votat la legile parlamentare din luna mai din acest an. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi acum să mă refer la sport. Promovarea activităților fizice, unui stil sănătos de viață a fost o prioritate pentru mine. E vorba de sportul de bază, dar e vorba de mai multe aspecte. Iată de ce în 2017 am lansat apelul pentru o viață sănătoasă cu colegul care se ocupă de sănătate și colegul care se ocupă de agricultură. E un efort care reunește acțiuni în diverse domenii de politică, sport, sănătate, alimentație, inovare și cercetare. În mandatul meu <clears throat> am lansat și am dezvoltat de asemenea Săptămâna Europeană a Sportului. În cursul lunii voi declanșa a cincea ediție la Espon Finlanda. Această săptămână e o mișcare cu adevărat europeană care inspiră milioane de oameni să fie mai activi în viața lor de zi cu zi. Anul trecut, peste 13 milioane de oameni au participat la peste 37.000 de manifestări sportive în întreaga Europa. Dar sportul nu doar că ne îmbunătățește sănătatea și starea de bine, e de asemenea esențial pentru a elimina barierele sociale pentru a edifica comunități. Din 2017 încoace, Premiul inclusiv al sportului european a recompensat organizații și indivizi care utilizează sportul pentru a consolida incluziunea socială. Mă bucur că viitorul program Erasmus va da un sprijin mai mare pentru activități fizice, oferind mai multe oportunități de finanțare și o diversitate de formate pentru a promova sportul de bază. Stimați deputați, ca și educația, cultura e acum din nou una dintre prioritățile agendei politice europene. La summitul de la Göteborg în 2017, șefii de stat și de guvern din UE au subliniat importanța socială și economică a culturii. Au cerut un sprijin mai eficace pentru cultură și industriile creatoare. Noua agenda strategică pentru UE pentru 2019-2024, liderii s-au angajat să investească în cultură și patrimoniu cultural, care sunt în centrul identității noastre europene. Sunt mândru că mi-am jucat rolul pentru ca acest lucru să se întâmple. În 2018, cu noua agenda europeană pentru cultură, am dat un nou impuls politicii culturale UE. Cu această agendă promovăm cultura în inițiative politice importante, cum ar fi piața unică digitală. Noua directivă a copyright va îmbunătăți accesul la cultură cu o recompensă mai corectă pentru creatori. Un alt exemplu, cum am promovat profilul culturii în diverse domenii de politică Institutul European pentru Inovare și Tehnologie, care reunește firme, cercetători, educație și în ultimii 10 ani <clears throat> s-a dezvoltat în cea mai mare rețea de inovare în UE. Ca parte a strategiei pentru următoarea perioadă de finanțare, Comisia a propus să lanseze o nouă comunitate a cunoașterii și inovării legate în industria creatoare în 2022. Sunt încrezător că Asta va consolida pe mai departe contribuția acestor sectoare la crearea de locuri de muncă, creștere economică și dezvoltare socială. Și desigur, 2018 a fost anul patrimoniului cultural european. Peste 6,2 milioane de oameni au uh, participat la peste 11.000 de evenimente în 27 de țări. Sunt cifre impresionante, dar de fapt e vorba de mai mult. Anul european a subliniat rolul patrimoniului cultural pentru a încuraja dezvoltarea economică și socială. Patrimoniul comun, divers, a fost în centru vieții de zi cu zi a oamenilor. Reunindu-ne, ajutându-ne să aflăm mai multe unii despre alții și despre noi înșine, pentru a edifica un mai bun uh, viitor împreună. Anul European al Patrimoniului Cultural a dat un elan pe care trebuie să-l menținem în prezent. Peste 60 de acțiuni propuse de comisie la sfârșitul 2018 ne dau posibilitatea să facem asta în anii care vin. În încheiere, o să spun câteva cuvinte despre programul Europa Creatoare. Până acum ne-a permis să conectăm peste 2500 de organizații din sectoarele culturii și creativității, din diverse industrii pe care le acopere întregime. În ansamblu, estimăm că am atins un public de 77 de milioane de oameni cu manifestări și activități legate de Europa Creatoare. Asta arată că Europa Creatoare merită să fie consolidată în următorul buget îndelungat al Uniunii Europene, ceea ce poate să ajute sectoarele creatoare și cultura vie să rămână așa. În fine, dragi deputați, vreau să mulțumesc Comisia dumneavoastră pentru sprijinul entuziast pentru politicile legate de portofoliul meu. Anul patrimoniului s-a bucurat de sprijinul neprecupețit al dumneavoastră. Mulțumită proiectelor pilot de la Parlamentul European am putut lansa această inițiativă atât de rapid. Convingerea dumneavoastră, faptul că ați crezut în tineri, a făcut posibilă crearea uh, Corpului de Voluntari Europeni la jumătatea perioadei de programare. Proiectele dumneavoastră, rapoartele valoroase, contactele, toate acestea au uh, făcut să avanseze multe inițiative ale noastre. Întotdeauna ați fost cei mai importanți aliați, apărându-ne programele, avansând pas cu pas. Această comisie a examinat modul în care implementăm aceste programe și vă felicit pentru multe sugestii constructive. Noul mandat al dumneavoastră începe, al meu se apropie de sfârșit și sunt convins că în săptămâna următoare vom avea o primă rundă constructivă de negocieri pentru viitoarea generație de programe. Sunt convins că veți folosi acest moment politic favorabil pentru tineret, cultură, sport, veți sprijini comisia pentru a-l face cât mai puternic cu putință. Sunt gata să ajungem la un acord rapid în legătură cu cele trei propuneri. Vă urez mult succes în anii care vin și o cooperare excelentă cu succesorul sau succesoarea mea. Vă mulțumesc! Äh, Mulțumesc, domnule comisar. Acum aș dori să deschid uh, dezbaterea pentru întrebări din partea membrilor. Începem cu coordonatorii, coordonatorii Mihaela Șoidrova. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru toate eforturile din ultimii cinci ani, domnule comisar. Pe bună dreptate ați enumerat ceea ce considerați că a fost uh, de succes, inițiativa de succes în ultimii 5 ani. Am sărbătorit 30 de ani ai programului Erasmus și am utilizat această ocazie să sărbătorim această aniversare pentru a arăta că Erasmus e un program de mare succes și că s-a stabilizat deci a apărut propunerea de a dubla bugetul, ceea ce arată că eforturile noastre de cooperare cu dumneavoastră în comisie au obținut această creștere a bugetului pentru perioada respectivă, ceea ce ne-a dat și mai mult curaj să cerem o triplare a bugetului. Cu toate acestea, N-au existat îndoieli în ce privește nevoia de a mări resursele programului. Un alt aspect important, Europa Creatoare. Acest program a jucat un rol cheie în uh, sărbătorirea anului patrimoniului cultural european. Un pas important înainte, o inițiativă importantă pentru care a fost nevoie de multe eforturi și toate activitățile care au constituit-o încă dau rezultate. Pot să vă dau un exemplu concret de școli care au participat la anul patrimoniului cultural și a fost ceva de mare succes. Aș vrea de asemenea să vă mulțumesc că ați sprijinit și uh, educația în domeniul afacerilor, una dintre activitățile sprijinite și de asemenea domeniile sportului și tineretului la care v-ați referit în discursul dumneavoastră. Priorități importante și un subiect uh, care s-a bucurat de consens între noi. Și vreau să vă mulțumesc și în legătură cu sprijinul pentru Corpul European de Solidaritate, care va fi un program dezvoltat sub conducerea dumneavoastră și apreciez foarte mult faptul că ați ascultat ce am avut noi de spus. Ați ascultat ce avea de spus Parlamentul European, un lucru foarte important. În nume propriu pot să afirm că speranțele noastre au fost îndeplinite și putem începe din nou pentru perioada următoare. Ce aș vrea să aud de la dumneavoastră mai am anunțit este ce vedeți dumneavoastră în aceste activități ceva ce credeți că ar trebui îmbunătățit și să facă succesorul sau succesoarea dumneavoastră. Mulțumesc! Well, for me, uh... Ei bine, pentru mine, partea cea mai importantă a moștenirii pe care să o ducă succesorul mai departe e realizarea spațiului european al educației. E la jumătate de drum. Avem principiile de bază, vedem unele dintre căile de viitor, dar trebuie să facem universitățile europene realitate. Începem acum. O să merg la unul dintre primele ateliere reale ale universităților europene în domeniul artelor, de exemplu, dar acele 17 alianțe nu sunt decât la nivel de alianță. Trebuie să le transformăm cu adevărat în universități reale. Și apoi trebuie să cimentăm calea învățării continue, cum îi spune acum președinția finlandeză, a învățării pe întreaga durată a vieții, toate elementele să fie cap la cap puse și o prima bună ocazie va fi pe 8 noiembrie când va fi un Consiliu Extraordinar al Ministrilor Învățământului. Desigur că ei au nevoie de viziunea dumneavoastră, de sprijinul dumneavoastră în acest proiect. Cred că asta e partea cea mai importantă, dacă ar fi să aleg un singur punct, pentru că spațiul european al educației poate fi uh, baza viitoarei Europe. Un spațiu european al învățământului e baza unei cooperări mai strânse între statele membre, între generații, între comunități și deci are propria influență asupra politicii culturale și în materie de tineret și așa mai departe. Cam Evert. Mulțumesc, doamna Camara Evert. Mulțumesc, domnule comisar Navrace, și pentru această privire de ansamblu a realizărilor de până acum. Pentru că nu e rău uh, uneori să ne aducem aminte că n-au fost puține la urma urmei. Ați vorbit însă despre spațiul uh, educațional european. Știți că este un program uh, susținut din inimă de această comisie și de Parlament uh, în ansamblu său și ne temem că probabil avântul cu care s-a început uh, se va diminua mm, și statele membre și-au asumat acest lucru, dar atunci când trebuie să devină concrete măsurile, intervin în centrul atenției mai degrabă competențele propriu în detrimentul obiectivelor comune. Și mi-aș dori cât timp veți mai fi dumneavoastră la conducere, dar și împreună cu succesorul dumneavoastră, ca Parlamentul și Comisia împreună să facă presiune asupra statelor membre, uneori a le lua chiar temerile, pentru a putea avansa cu spațiul european al educației, pentru că, până la urmă, nu temerile cu privire la propriile competențe trebuie să primeze, ci obiectivul comun. Da, pentru Erasmus Plus știm, Comisia a propus o dublare, însă m-aș bucura dacă dumneavoastră sau succesul dumneavoastră ne-ați sta alături uh, pentru a convinge statele membre că e nevoie de această triplare și universitățile europene Discover EU și Inițiativa Europeană pentru Formare Profesională sunt alte trei elemente cheie, însă știți că Parlamentul European în deciziile sale a mai pus niște condiții și că mai e nevoie de o revizuire conceptuală la nivelul Comisiei pentru a concretiza totuși cele trei proiecte. Sigur că în acest sens este nevoie de o evaluare a proiectelor pilot, dar uh, aici totuși avem nevoie de mai multe detalii concrete pentru a putea să le reinvigorăm. Și în fine, domnule comisar, în ultimii cinci ani am avut și dispute controversate pe conținutul însă cred că am găsit împreună o cale pentru a găsi un compromis constructiv, asta și în perioada în care am condus eu această comisie. De aceea aș dori să vă mulțumesc. Poate că este și ultima dată în care sunteți prezent aici în Comisia pentru Cultură. Cred că am găsit uh, o, o modalitate de a colabora eficient împreună, chiar dacă uneori au existat divergențe de opinie. Domnule comisar, mulțumesc foarte mult. Uh, mi-a făcut plăcere nu, nu numai cooperarea noastră, ci și controversele noastre. Poate că a fost un început mai furtunos, dar cred că am dezvoltat o bună cooperare cu comisia dumneavoastră Ce sunt mândru că am reușit să avem acest dialog continuu. În ceea ce privește spațiul um, european al educației, aici se încadrează recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor școlare, chiar și la nivelul Erasmus, recunoașterea reciprocă a creditelor, care uneori fusese dificilă, însă sunt convins că dificultățile rămase pot fi depășite pas cu pas și schemele universitare pot veni cu un impuls în învățământul universitar. Dacă ne uităm la beneficiile reciproce ale cooperării, și sperăm că statele membre vor putea depăși aceste dificultăți și uneori suspiciuni și că vor putea conlucra. Există presiuni uh, crescânde din partea lumii de afaceri pentru că sistemul european de educație este extrem de fragmentat. Presupune circa 50 de sisteme, 16 doar în Germania în Spania, de asemenea, unde educația este o competență a regiunilor, ceea ce înseamnă că este nevoie de o bună coordonare pentru aceste sisteme. Încercăm să venim cu mai multe detalii pentru acest concept și Mm, când vom ști dotarea financiară, vom ști mai multe lucruri despre viitor, dar lucrăm și pe programele sociale și sper că eu sau succesorul meu vă va putea prezenta aceste programe speciale cât de curând. Un lucru este clar, vom folosi acest buget uh, mai amplu pentru ca programele Erasmus, Corpul European de Solidaritate, dar și Europa Creativă să devină mai inclusive din punct de vedere social, astfel încât mai mulți oameni să aibă posibilitatea să participe în cadrul acestor proiecte. Sper că și succesorul meu va continua acest lucru, adică sper că va avea un început mai puțin furtunos și va duce mai departe această colaborare. Doamna Fara. Mulțumesc, domnule comisar, pentru acest bilanț care este foarte prețios, în special pentru noi deputați. Aș dori să vă întreb uh, în ceea ce privește dimensiunea specială a culturii, pentru că reprezintă un factor de coeziune și asta este foarte important, mai ales în condițiile Brexitului uh, din momentul de față. În orice caz, partea culturală este importantă. Uniunea Europeană acordă multe premii în domeniul literaturii, al cinematografiei, premiul Lux de pildă, care premiază creații valoroase, dar care, din păcate, nu sunt suficient de cunoscute în Europa. Există oare mijloace pentru a spori gradul uh, de percepție vis-a-vis -vis de aceste premii, astfel încât uh, creatorii uh, din Europa să ne perceapă ca un fel de marcă. Am vorbit de anul patrimoniului cultural european și în acest sens aș avea o întrebare. avem o istorie comună, avem și motive să fim mândri de ea, dar și aici lipsește susținerea adecvată. ce aș dori să știu dacă am putea viza și proiecte mai ambițioase în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește creșterea participării și rolul mass media. O parte din creșterea bugetară va merge pe Europa creativă, adică astfel activități creatoare vor putea fi mai bine finanțate în următorii șapte ani și va exista mai multă susținere pentru cinematografia europeană, actorii europeni, dar chiar și pentru coproducții la nivel european, care astfel vor putea deveni mai populare. Pentru patrimoniul cultural european, sloganul nostru pentru anul patrimoniului cultural a fost când trecutul se întâlnește cu viitorul și cred că acest lucru simbolizează percepția noastră asupra rolului patrimoniului. Credem că patrimoniul nu este ceva mort, nu aparține pur și simplu trecutului, ci trebuie să reprezinte o sursă de energie pentru viitor. Toate ramurile de succes din industria creatoare folosesc energiile patrimoniului cultural și la fel și comunitățile. Eu cred că patrimoniul poate constitui o rezervă importantă de energie și pentru comunitățile locale pentru a supraviețui în vremuri grele, pentru a-și păstra deschise porțile pentru oameni noi, pentru comunități noi și pentru a-și găsi parteneri în alte locuri din Europa. Ceea ce am încercat să facem anul trecut și continuăm în acest an este să cartografiem acele oportunități care contribuie la consolidarea identității europene. Și asta dintr-o manieră care pornește de jos în sus. Pentru că credem că un concept artificial de sus în jos pentru o identitate europeană nu ar fi viabil. Însă, dacă putem uh, elabora un concept de jos în sus, începând de la nivelul local, la fel cum și Erasmus se bazează pe identități uh, europene, rețele personale, la fel și activitățile susținute prin anul patrimoniului european se concentrează pe comunități uh, locale și pe uh, reanimarea acestor uh, valori ale patrimoniului cultural. Mulțumesc! Doamna Mebar. Mulțumesc, domnule Navrat, și ne bucurăm uh, să vă avem printre noi. Aș dori să vă felicit pentru finalizarea unei perioade foarte pline din cariera dumneavoastră, am avut privilegiul să preiau uh, domeniul de care fusese dumneavoastră responsabil anterior atunci când ați obținut postul de comisar. De aceea am urmărit cu atenție evoluția. Unele dintre întrebările pe care aș fi dorit să le formulez au fost deja puse de colegii mei. În ianuarie 2018 a fost adoptată declarația de la Davos de către ministrii europene ai culturii. Considerați că Comisia Europeană poate veni partener în acest proces? Vedeți valoarea acestui proces în cadrul activității Uniunii Europene? Și a doua întrebare – se leagă la începuturile furtunoase ale activității dumneavoastră. Mi-aduc aminte că una din provocările cu care ne-am confruntat în 2015 se lega de fondurile europene și limite ale infrastructurii culturale și a fost nevoie de câțiva ani pentru a ajunge la un compromis și pentru a avea un regulament mai flexibil în ceea ce privește uh, susținerea financiară pentru infrastructura culturală, care în continuare nu este prea generoasă cu nevoile culturale. Vreau să vă întreb care este moștenirea pe care o lăsați în această privință Ați lăsat dovezi, studii care să arate că investiții în infrastructură culturală pot aduce beneficii și pot avea un impact pozitiv asupra dezvoltării sociale? Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult. Și eu vă felicit la rândul meu pentru alegerea în acest uh, post. Când mi-am început activitatea de comisar, mm, mi-aduc aminte că îți preluat în Letonia o inițiativă pentru sectorul creativ, una foarte bună și probabil pe viitor cred că am putea ca moștenire să lăsăm un fel de săptămână pentru industria creatoare, ceva similar cu o săptămână a sportului și cred că aici și Parlamentul ar putea fi un susținător. Declarația de la Davos a avut parte de toată susținerea mea. Din păcate nu mi-a permis agenda să particip la acea întâlnire în 2018. Una din problemele teoretice s-ar putea să fie aceea că declarația de la Davos include mai multe țări decât țările Erasmus, deci oarecum mâinile Comisiei sunt uh, legate în această privință, dar în rest, evident că susținem această inițiativă și susținem statele membre. Probabil că și Parlamentul European ca instituție poate susține această inițiativă pentru că cred că uh, importanța culturii, um, prioritizarea acesteia ca um, importanță este un lucru bun, o idee bună și o vom susține cu siguranță pe viitor. You, uh, the cultural investments. În ceea ce privește investițiile culturale și plafoanele aferente, în primul rând am încercat să conving să o conving pe colega mea de atunci, Corina Crețu, care răspundea de dezvoltare regională. Și am încercat să organizăm un grup de lobby și, și împreună cu dumneavoastră și și Parlamentul European a făcut presiune asupra domnului Crețu și am avut un oarecare succes. The debates in the, in the college. Dezbaterea în cadrul colegiului când am vorbit de viitorul cadru, s-a sfășurat în felul următor. Am insistat foarte mult pe folosirea convergențelor. Am insistat pe utilizarea tuturor oportunităților de a folosi mult cât mai complex uh, mijloacele la dispoziție. De exemplu, să uh, ne asigurăm uh, că ne ocupăm și de crearea locurilor de muncă și de aspectele culturale și de alte aspecte conexe în aceleași proiecte și sper că în viitor vom avea o abordare cât mai comprehensivă când vine vorba de gestionarea fondurilor uh, europene și că vom elimina problemele de acest fel în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Urmează acum doamna Anderson. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, exprimat poziția dumneavoastră. Din câte înțeleg de la colegii mei, cooperarea de până acum a fost excelentă. Eu nu uh, am văzut acest lucru, deoarece sunt un membru nou al Parlamentului European. Latura digitală a societăților uh, capătă o dimensiune tot mai mare. Am vorbit despre acest lucru și dimineață, am vorbit despre folosirea în exces a rețelelor sociale și a platformelor digitale. Am vorbit despre efectul pe care pot să-l aibă asupra tinerilor și copiilor. De asemenea, trebuie să promovăm sporturile pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor și pentru a promova sănătatea în general. Dacă nu ești activ, dacă nu faci sport, nu beneficiezi în niciun fel de pe urma avantajelor pe care le are activitatea fizică. Vedem că sporturile virtuale capătă amploare tot mai mult. Drept urmare, copii și tinerii adulți devin victime ale industriei jocurilor pe calculator. Aș dori să știu ce fel de opțiuni identifică Comisia? Cum am putea aborda această problemă? Suntem confruntați cu un cerc vicios. Avem de-a face cu tendințe care se amplifică reciproc. Cum am putea să transmitem mesajul potrivit pentru a ne asigura că putem să învățăm pe copiii noștri că există și o viață reală care nu trebuie neapărat intermediată printr-o realitate virtuală. Aș dori să știu care sunt ideile dumneavoastră. Voi uh, oferi din nou un răspuns amplu. Să știți că nu mă entuziasmează sporturile online în niciun fel. Nici numele nu-mi place deloc, deoarece nu este vorba de sporturi, este vorba doar de activități virtuale. De aceea am demarat o acțiune complexă, care, din păcate, este unică în cadrul Comisiei. Au colaborat mai mulți comisari pentru a atinge un scop comun, și anume un stil de viață sănătos. Cred că stilul de viață sănătos nu se rezumă doar la sport, nu se rezumă doar la sănătate sau doar la calitatea mâncării. Cred că toate acestea contribuie la un stil de viață sănătos împreună cu educația și așa mai departe. Și cred că în viitor ne vom confrunta cu provocări tot mai complexe. Deci când vorbim de o societate care îmbătrânește, de exemplu, sau probleme legate de educație, sau marginalizarea socială, excluderea socială, când vorbim de astfel de probleme, trebuie să folosim toate instrumentele de politică pe care le avem la dispoziție pentru a obține rezultatele dorite. Politicile de unele singure nu pot să obțină rezultate foarte bune. Este vorba de subiecte complexe. Educația fără concursul sportului sau culturii, fără a lua în considerare aspecte legate de în tineret, fără o susținere din partea tuturor acestor domenii, nu va avea succes. Și dori să avem portofolii cât mai comprehensive. Când toate elementele din portofoliul meu pot să interacționeze unele cu altele, cred că atunci vom avea cel mai multe șanse de succes și cred că asta se aplică în toate domeniile. Digitalizarea este de asemenea o mare provocare, la fel ca și în sporturile, ca și cu sporturile virtuale, putem folosi acest aspect pentru a atrage tinerii și a implica și în alte activități. Coordinatoren beendet, ich würde... Iată că am încheiat acum runda coordonatorilor și v-aș propune acum să colectăm câte două întrebări, rugându-vă de atunci când interveniți să vă limitați la câte un minut. Doamna, domnul Eller. Domnule comisar, aș avea încă o întrebare legată uh, de acest spațiu european al educației. Acum 15 ani am creat uh, și spațiul european al cercetării cu mandat foarte puternic din partea statelor membre. Iar după 15 ani am avut ocazia să constatăm că nu s-au făcut pași decisivi în acest domeniu al spațiului european al cercetării și Analiza a arătat că lipsa guvernării până la urmă a reprezentat uh, miezul problemei, pentru că nu există o structură de guvernare. Ați vorbit de cooperare, dar <clears throat> care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește guvernarea în condițiile în care alt proiect a eșuat după 15 ani? Doamnă Banting. Thank you for coming here today and Vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi aici și ne-ați explicat activitatea noastră în ultimul mandat. Mă a mult să aud că vă axați pe tineret și că ați cunoscut foarte mulți tineri pe parcursul mandatului. Aș dori să vă invit în luna octombrie când uh, voi aduce o delegație de tineri la Parlament, majoritatea fiind ucenici. Am apreciat foarte mult dacă ați putea să participați și dumneavoastră pentru a-i încuraja și a-i inspira în ce viitorul. Indiferent de ce se va întâmpla cu Brexit, noi vom fi în continuare vecini și sperăm să cooperăm și în viitor. Iar acum, dacă ați putea să ne spuneți uh, în ce fel doriți să încurajați și să motivați tinerii în viitor. Mulțumesc! Două întrebări foarte dificile. În ce privește model de guvernanță a universităților europene și proiectul aferent, aici, da, ne confruntăm cu multe lucruri uh, problematice. Când lucrăm asupra proiectelor viitoare, am menținut legătura cu statele membre. Ne-am confruntat cu două subiecte delicate. Unul al excelenței și criteriul excelenței și criteriul echilibrului geografic, distribuției geografice. Uh, și când venim de guvernanță. Poate că acești doi piloni vor fi utili, dar trebuie să ținem cont de faptul că vorbim de instituții de învățământ superior, care trebuie să fie autonome. Deci aș dori mai degrabă să mă refer la sisteme influente, sisteme de influență, cum am putea să încurajăm universitățile să coopereze. Putem face acest lucru cu ajutorul finanțării. Iar acum dispunem de o finanțare sporită pentru Erasmus, iar dacă se va dubla sau tripla, cu siguranță că universitățile vor avea finanțare mai generoasă. Un alt aspect. De luat în considerare reprezintă mentalitatea universităților și anume că ele au impresia că este vorba de o competiție la nivel global. Avem o serie de universități foarte competitive pe continentul european. Dacă este să analizăm clasamentele universităților, vedem că cele din Europa nu au rezultate strălucite. Universitatea Tehnologică din München este una care se remarcă dar toate celelalte universități sunt fie din Regatul Unit, fie din Elveția, rezult... universități europene cu rezultate excelente. Și aceasta duce la minte frică de, în față de necesitatea cooperării. Când am demarat acest, acest proiect, am avut succes foarte mare, iar în momentul de față avem 17 alianțe universitare. Am început activitatea și am publicat a doua rundă la finalul acestui an. Vom urmări aproape evoluția situației, vom vedea ce probleme apar și dorim să le soluționăm înainte de începerea cele de-a doua runde. În altă parte, după cum am spus, este foarte dificil să să includem și principiul autonomiei. Dar până acum universitățile au fost niște parteneri foarte deschiși. Poate că este o soluție care se poate aplica și în domeniul cercetării, deoarece cele mai multe dintre aceste universități europene pun accent și pe cercetare și este un aspect important al cooperării cercetarea presupune costuri mai mari decât uh, predarea. Iar educația în domeniul STEM poate fi o primă sferă în care să avem succes când vine vorba de cooperare. Ce privește politica privind tineretul și cum uh, pot să influențez pe tineri. Părerea mea este că tinerii sunt uh, foarte motivați. De multe ori ei fac ce-și doresc, dar nu obțin ce-și doresc. În Europa ne confruntăm cu îmbătrânirea populației. Societățile din Europa sunt societăți care îmbătrânesc și avem așadar probleme demografice. Toate aceste probleme pot să ducă uh, la vremuri instabile în viitor. Solția mea, în ultimii cinci ani, a reprezentat o educație. Spun aceasta în sens larg. Dacă ne gândim la dezvoltarea personală, la dezvoltarea carierei, soluția cea mai bună este educația. Cu cât o societate este mai coezivă, cu atât va avea mai mult succes în viitor. Iar eu cred că educația poate să-și aducă, poate să contribuie foarte mult la a avea un grad ridicat de coeziune. De deci aceea un sistem deschis și flexibil de învățământ pentru tine și pentru societățile noastre e printre cea mai bună soluție la problemele sociale. Mulțumesc foarte mult! Frau Bocco und dann Herr Ninas. Doamna Bocca și domnul Ninas urmează. Thank you for, for the floor, madam. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi trece acum la maghiară. Pentru început, doresc să vă mulțumesc pentru activitatea din ultimii 5 ani. Și pentru mine au fost 5 ani excelenți și am avut o cooperare foarte bună. Este fantastic, am avut uh, un, reprezent, un comisar din Ungaria care s-a ocupat de acest portofoliu extrem de important. Cred că rezultatele au fost excelente. Și deci că am reușit să consolidăm o serie de programe deja existente, care acum au fost îmbunătățite, cum este, de exemplu, Erasmus. A fost o adevărată plăcere că am putut participa pe parcursul procesului. Am avut o atmosferă pozitivă legată de educație și cultură. Și mă bucur foarte mult că am fost că am putut să abordăm uh, subiecte delicate care să ajute societatea să progreseze. Și că ne-am ocupat și de multilingvism și de învățământul în rândul minorităților. Vă mulțumesc în mod special că ați luptat foarte mult pentru educația cetățenilor uh, maghiari. Este foarte important, mai ales în cont de situația extrem de complicată din sfera politică în Ungaria acum. Sper ca succesorul sau succesoarea dumneavoastră să continue activitatea noastră și să avem o cooperare la fel de bună între Comisia Cult și um, Comisia Europeană. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes! Uh, Domnul Eninas, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Mulți dintre cei de față vă știu deja de 5 ani, eu nu vă cunosc de atât de mult timp, dar uh, să știți că totuși sunt un pic derutat. Pe de o parte, spuneți că doriți să susțineți tinerii. Pe de altă parte, nu înțelegeți că sporturile virtuale sunt sporturi totuși. Trebuie să punctez acest lucru, trebuie să insist. Este o parte foarte importantă a culturii tinerilor și este un sport. Dacă dumneavoastră nu vi se pare că ar fi, atunci ce ar fi să analizăm Formula 1? Să ne luăm ca exemplu șahul. De cât activitate fizică este vorba în aceste cazuri și ele sunt considerate sporturi totuși. Nu vă spun acest lucru pur și simplu pentru a vă contrazice, ci pentru că este important pentru industriile europene, dar și pentru sport în Europa în general, să accepte faptul că sporturile virtuale sunt partea lumii noastre și au un viitor promițător. Avem uh, interese de afaceri foarte mari legate de jocurile pe calculator și de sporturile virtuale și trebuie să ținem cont de acest lucru. De exemplu, în, în Polonia avem uh, un joc creat de City Project Red, un joc extrem de reușit. Trebuie să susținem dezvoltatorii de acest fel, dar trebuie să susținem și dezvoltatorii care lucrează la scară mai mică și care au o activitate excelentă. Trebuie să le oferim susținere. Trebuie de asemenea ca sporturile virtuale să fie folosite pentru a ajuta pe tineri să îndrepte și către sporturile tradiționale. În Germania s-a propus includerea sporturilor virtuale în cadrul Mm, concursurilor olimpice și s-a răspuns că nu avem nevoie de ele. Dar nu aceasta este ideea. Ideea este că sporturile virtuale au amploare tot mai mare și vor depăși Jocurile Olimpice. Trebuie să recunoaștem acest lucru și dacă dorim să conectăm cele două categorii, trebuie să le aliniem cu grijă, trebuie să ținem cont de amândouă. De aceea v-aș ruga foarte mult în aceste ultime săptămâni cât veți face parte din comisie să vă folosiți influența în acest sens. Este important pentru generația întreagă care a crescut cu sporturile virtuale. Știu că nu se putea anticipa așa ceva, dar să știți că sporturile virtuale sunt importante și nu vor dispărea nicăieri. Înainte de a-i da posibilitatea uh, domnului Navracici să răspund, aș dori să uh, apăr intervenția unei uh, colege anterioară mm, pentru că era vorba de afectarea retinei copiilor uh, care petrec toată ziua în fața um, calculatorului sau unui alt aparat. Nu era vorba de a recunoaște uh, sau nu sporturile ca um, virtuale ca tare și ați dat exemplu Formulei 1, dar v-aș sugera să vă urcați într-un automobil de Formula 1 să vedeți cât uh, vă costă fizic conducerea unui astfel de vehicul. Domnul deputat revine în acest loc. Vreau să-mi să-mi cer atunci uh, scuze. Uh, nu la asta am vrut uh, să mă refer. Vreau să subliniez necesitatea concentrației. Da, concentrarea e una, dar și efortul fizic și activitatea fizică este un alt aspect. Basically, I agree with the chairwoman. <laughs> În esență, sunt de acord cu doamna președintă. Sunt responsabil de domeniul sporturilor și nu al competiției și antreprenoriatului. Deci, atunci când mă refer la sporturi, mă gândesc la trei principii. Primul, activitatea fizică. Cel de-al doilea, incluziunea socială. Și cel de-al treilea, activități în sânul comunității. Sporturile virtuale nu întrunesc niciunul dintre aceste criterii. Pot fi o parte de mare succes a economiei, nu mă deranjează deloc. Dar nu. De exemplu, eu nu direcționez niciun cent către Formula 1 sau către evenimente business. finanțez activitățile care respectă principiile pe care le-am enumerat. Și de aceea nu doresc să susțin sporturile virtuale. Poate că ele reprezintă viitorul și mi se pare un viitor destul de trist, dar din punct de vedere al portofoliului meu, doresc să mă concentrez pe sporturile tradiționale care presupun activitate fizică. Să zicem, sporturi care nu pot fi practicate de pe scaun ca să zic așa. Și de asemenea, nici competițiile de șah nu sunt finanțate de noi. Dorim să susținem la nivel european toate acele activități în sânul comunităților care de multe ori nu se bucură de finanțare adecvată și care oferă comunității bucuria și experiența de a fi în mișcare. So, die nächsten in unserer Fragerunde ist Următea, urmează domnul Frankowski și apoi Julie Ward. No dobrze, jak jesteśmy już przy sporcie, to i może chwilę pozostańmy. Dacă tot ne-am apucat de sport, să rămânem la sport. Ce planuri și priorități are Comisia Europeană în legătură cu săptămâna sportului de peste două săptămâni. În al doilea rând, ce șanse există de a ratifica Convenția Consiliului Europei privind trucarea meciurilor de fotbal. A intrat în vigoare acum două zile, dar poate mai degrabă ratificării de țări din afara Uniunii și nu e un semnal bun dat de UE pentru că noi blocăm acest proces. Mulțumesc. Aș vrea să spun ceva rapid despre sport înainte să plece colegul sau colega care încă mai e aici. Cred că trebuie să fim cu toții deschiși unei definiții mai deschise ce e cultura și asta e poziția pe care trebuie să o adoptăm ca factor de decizie în cultură. Pentru mine, arta de stradă e o formă de artă foarte importantă și m-am mândrit să găzduiesc o conferință în această sală, cred, despre importanța artei de stradă, artei de pe pavaj, cum uh, implică diverse puncte de pe ordinea de zi. Trebuie să fim mai deschiși la minte, pentru că tinerii sunt cei care fac cultura, noile forme de cultură, nu sunt limitați de vechile noastre definiții prin cultură. Și din această perspectivă aș include și grafiti și alte forme. Alții spun că grafiti sunt o mizerie, o murdărire a mediului, dar pentru mine artă, deci noi forme. Deci avem nevoie de noi forme de artă care oarecum uh, trec de limite de distinție. Tinerilor le place să ia o chestie, să o amestece cu alta, să le pună la un loc, un fel de ghiveci pe care trebuie să-l acceptăm uh, deschiși la minte. Am participat la jocuri Olimpice Speciale de la Londra. Nu îmi place să aleg, nu prea sunt sportivă, pot puțin să înot sau să dansez, dar Olimpiada Specială a fost minunată pentru mine. Tu că nu erai obligat să alegi, puteai să te duci, să mergi, uh, să te deplasezi în cărucior cu rotile, tot era să participi, să fii alături de alți oameni. Nu era important să câștigi, ci să fii acolo. Iată bucățica mea de contribuție despre sport. Acum mai am și altceva de spus. Domnule comisar, dumneavoastră poate plecați, dar sunt mulți oameni străluciți la comisie și sper că sunt deschiși idei de a avea conversații cu ei, să fie deschiși la critică, să fim prieteni, dar să ne și criticăm unii pe alții. Vă rog să transmiteți uh, aprecierea mea celor din biroul dumneavoastră și aprecierea colegilor și colegilor de aici pentru modul în care comisia a știut să asculte ce avem noi de spus, cum a colaborat cu noi. Știu că e adevărat pentru că i-am cam tras de ureche despre agenda pentru cultură pe unii dintre colaboratorii dumneavoastră, pentru că în ea nu era nimic explicit despre libertatea presei și a mass media. Au ascultat și au reintrodus acest element pe agenda și mai explicit. Știu că putem lucra împreună. Și am apreciat ce mi-ați dat personal sprijinul legat de diversitatea interculturală și valorile. Am avut un raport pe această temă, am avut o discuție foarte deschisă în ce privește acest dialog, ceva ce s-ar putea preda, învăța. Există diverse căi prin care se poate întâmpla în sânul comunităților și m-a plăcea foarte mult acest lucru. Îmi spune că două lucruri importante care trebuie să continue de care să ne mândrim. Strategia diplomației culturale a fost pentru prima dată, cred, când Comisia AFET și Comisia pentru Cultură s-au reunit. Știu eu că e un mijloc de edificare a păcii, cultura, de a preveni conflictele, lucru important, și munca legată de arte și refugiați o linie de finanțare pe care dumneavoastră ați uh, făcut-o posibilă, pentru care vă mulțumesc din nou. Uh, Mai avem un intervenient și aș dori să-i acord timp suficient domnului Navracici să răspundă. De aceea vă rog încă o dată, limitați la, la un minut, uh, pentru că dacă un minut devine de fiecare dată patru minute, intrăm în criză de timp. Domnul Gheorghe Τώρα δουλεύει προφανώ. Ε. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σα και σα ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru activitate și mesajul de azi. E important să avem acest tip de dialog, mai ales când se ajunge într-o anumită etapă. în ce privește conferința internațională privind muzeele care se ține în prezent în Japonia. O chestiune de la conferință este restabilirea unor definiții cu privire la unele obiecte de artă. Eh, eh, Și cum până în prezent Am avut probleme cu unele artefacte. Problema drepturilor, a drepturilor omului în trecut. Și acum aș vrea să știu dacă sunteți la curent despre conferința despre care vorbesc. Am auzit că Comisia a luat o poziție în legătură cu aceste definiții și aș vrea să știu dacă va contribui la îmbunătățirea definițiilor respective și ce veți face pe viitor, ce agenda aveți în acest sens? Yeah, well, thank you. So, uh, especially on this în legătură cu această conferință nu de informații. În rest, traficul ilicit uh, cu piese din patrimoniul cultural. Ideea de a limita comerțul la negru cu bunuri culturale este pe agenda Comisiei Europene. Vrem să avem un instrument legal care să coordoneze eforturile statelor membre pentru a împiedica acest trafic ilicit cu elemente din patrimoniul cultural. Asta e pentru prezent. Ce s-a întâmplat în trecut E vorba de aranjamente și negocieri bilaterale. Știu că sunt unele gesturi. În Germania e o dezbatere și în Franța cum să se dea înapoi unele obiecte de la muzee în țările de origine. Acum e o dezbatere care ia amploare în uh, Europa, dar până în prezent Comisia Europeană nu s-a amestecat uh, în această dezbatere pe acest subiect și nu văd vreun temei legal pentru o intervenție nici pe viitor pentru Comisia Europeană și nivelul european ca să joace un rol în acest sens în legătură cu inițiativa privind artele și refugiații și aspectele sociale ale Europei creatoare, am subliniat întotdeauna faptul că pentru mine cultura nu e doar o activitate de timp liber, ci un motor activ pentru coeziune și incluziune socială. Iată de ce cred că trebuie să continuăm cu această politică <clears throat> și pe viitor Europa creatoare trebuie să joace un rol în integrarea și incluziunea socială. Ah, în egală măsură cu Erasmus și alte programe europene, acest portofoliu e unul orientat spre viitor. Treaba pe care o facem acum în acest portofoliu, în domeniul acesta, va avea rezultate, va da roade în viitor. Iată de ce cred că trebuie să insistăm pe aspecte de incluziune socială când elaborăm viitoarea politică. Mulțumesc. So, ich habe noch eine Nachfrage von încă o întrebare din partea domnului Gheorgulis. I think that we got, uh, we got lost in Cred că mesajul s a pierdut în traducere. Eu n-am întrebat ce se întâmplă cu muzele în prezent. O să vorbesc în engleză. Ο ορισμός πρόκειται να επαναπροσδιοριστεί. Cred că definiția trebuie să fie reformulată și nu sistemul de muzee. Asta am spus și înainte. Aceasta 25-a conferință internațională care are loc va discuta semnificația definițiilor. Ce e și ce nu e muzeul. Eu vă întrebam dacă comisia are un punct de vedere, o poziție, presupun că aveți și dacă veți contribui sau nu la acest schimb de păreri. De exemplu, sunt muzee care expun obiecte vechi și vizitatorii vin și se uită la obiectele de artă și pot înțelege istoria. Dar sunt și alte muzee deschise în care vizitatorul poate să intre și să trăiască experiența acelei perioade din trecut, să devină parte a experienței și a expoziției. Cred că e nevoie de o schimbare a definițiilor și mă întreb dacă se va implica și comisia, va participa ca atunci când vizitatorii merg la muzeu pe viitor să nu fie simpli vizitatori, ci participanți la expoziție. Well, frankly, I'm not sure if the profession... Nu știu dacă profesioniștii, comunitățile ar saluta un amestec al comisiei în aceste experiențe și care ar fi efectul intervenției. O să las definiția muzeului și formularea viitoarelor concepte privind muzeele pentru comunitatea științifică și nu pentru organismele politice și nu Comisia Europeană. Nu sunt cel mai măsură să mă pronunț, nu sunt specialist în cultură. Sunt doar comisari care se ocupă de cultură. Specialiștii să decidă. Vielen Dank. Äh, Mulțumesc. Văd că nu mai există alți doritori să intervină. De aceea aș dori să vă mulțumesc, domnule comisar, odată pentru uh, cei cinci ani în care ne-ați însoțit în activitatea noastră a Comisiei de Cultură pentru inițiativele care au venit din partea noastră și care au beneficiat de susținerea dumneavoastră și invers de uh, pentru proiectele pe care ni le-ați propus dumneavoastră. Mai sunt totuși multe programe care nu au fost realizate complet și care trebuie continuate și cred că vă pot promite că atât în domeniul educației cât și al culturii și al sportului vom uh, face presiuni pentru a beneficia de finanțarea corespunzătoare, dar și pentru a moderniza aceste domenii. Acum, dacă mă gândesc la dezbaterea în ceea ce privește sportul pe care tocmai am avut-o, poate că și e-sporturile trebuie susținute, dar nu le-aș încadra la activitate fizică, poate se potrivesc mai bine în alt domeniu. În orice caz, am avut cu dumneavoastră în trecut o cooperare foarte bună și constructivă și dacă nu ne vom revedea în comisie, la noi vă urez toate cele bune și mulțumiri încă o dată pentru bună colaborare din ultimii ani. Ich habe nur noch eine kurze Încă chestiune mai am de anunțat și anume că mâine reluăm punctual la ora 9 și mâine vom avea și o reuniune a coordonatorilor. Deci v-aș ruga să veniți pregătiți în mod corespunzător. Deci o seară plăcută pentru cei care nu mai au alte angajamente.